Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen Bună dimineața, continuăm reuniunea noastră, am ajuns la punctul 8 de pe ordinea de zi, un schimb de păreri pentru descărcarea de gestiune, capitolul 8 astăzi și mă bucur că îl avem și pe comisarul de resort, domnul Avramopoulos, alături de noi. Și salutăm și pe colaboratorii acestora, pe directorul general, cu toții sunt oameni pe care îi cunoaștem deja. Și l-avem și pe dr. Graf de la DG Buget. Domnule comisar, vă salutăm. Bine ați venit în rândul nostru. Raportor domnul Zeller și domnul Mionis va primi cuvântul să ne explice acum câte ceva despre capitolul 8. Vă rog. Doamne președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este primul an în care Curtea a examinat area securității și cetățeniei în capitolul din uh, raportul anual. Acum uh, creăm capacități astfel încât să venim cu o plus valoare a informațiilor în această zonă politică pe viitor. Securitatea și cetățenia reprezintă o mică parte, dar în creștere, a bugetului european. Aproximativ 30% din buget este pus în aplicare prin 12 agenții decentralizate. Curtea face audituri pentru fiecare dintre acestea în mod individual și își publică rezultatele în rapoarte anuale speciale. Am dat un aviz pozitiv în ceea ce privește legalitatea tranzacțiilor de sub uh, conturile din 2015 a tuturor celor 12 agenții. Partea care a rămas din buget reprezintă 1,5 miliarde de euro, adică aproximativ 1% din bugetul UE. Acoperă diferite politici. Ne-am axat pe migrație și securitate, care înseamnă aproximativ 0,8 miliarde de euro. Ținând cont de partea relativ mică din buget implicată, am adoptat o abordare diferită de audit față de ceea ce facem pentru alte politici. Nicio rată de eroare pentru această zonă nu poate fi diseminată semnată. Aceasta pentru că doar 10 tranzacții sunt auditate, astfel încât să se calculeze rata de eroare pentru întregul buget UE. În loc, în loc să facem așa, am examinat sistemul principal în domeniul migrației și securității, care intră sub responsabilitatea de Home. În ceea ce privește gestiunea directă, am examinat sistemele Comisiei pentru granturi și achiziții. Comisia a implementat controle importante cerute sub regulamentul financiar. Revizuirea noastră nu a arătat mari slăbiciuni în acest domeniu. Pentru managementul partajat, am revizuit evaluarea Comisiei privind statele membre și gestionarea fondurilor solid am descoperit că se axează pe descrierea și înțelegerea um, proceselor de control, însă nu sunt incluse suficiente teste în ceea ce privește eficacitatea. De aceea există un risc ca anumite programe anuale care au un control de sistem ineficient să fi fost considerate de comisie ca fiind destul, ca având destul asigurări și care nu au făcut parte din auditurile expost ale comisiei. Însă, până la auditul nostru, comisia făcuse um, auditul expost pe 13, la, pe 13 din programele încheiate și s-a considerat că acestea oferă asigurări rezonabile. Pentru a încheia, aș vrea să spun că această curte nu s-a limitat la a examina legalitatea cheltuierilor în domeniu. Își crește de asemenea capacitatea de a face audituri de performanță în domenii cheie, cum ar fi criza actuală a refugiaților și creșterea amenințărilor teroriste. Un raport special pe abordarea cu hotspot-uri este planificat pentru a fi publicat anul viitor. De asemenea, tocmai am lansat un audit care analizează măsurile UE împotriva radicalizării. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnul Avramopoulos se află pentru prima oară la noi în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Vă mulțumesc că ați răspuns la întrebările noastre. V-am pus 48 de întrebare pentru 8,8 milioane de euro. Colegul dumneavoastră a primit 49 de întrebări pentru altă sumă de euro, deci vedeți că încercăm să ne împrietenim unii cu alții, să vedem ce informații noi apar. Vă urez bun venit și aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră, vorbim de foarte mulți bani. Însă, așa cum veți vedea imediat, folosim acești bani într-un mod foarte util. Și puteți fi siguri că vom continua să o facem și pe viitor, deși ne confruntăm cu presiuni uriașe. Stimați membrii ai uh, Comisiei Cont, domnule Milionis, domnule Taylor, ne-am întâlnit săptămâna trecută, trebuia să ne întâlnim săptămâna trecută, însă a trebuit să plec din Strasburg. Așa cum v-am promis, acum patru luni, la ultimul schimb de opinii pe care l-am avut, în contextul acestei crize fără precedent, criza migrației, avem de discutat într-o perioadă atât de scurtă. Permiteți-mi să încep cu o privire de ansamblu asupra situației cu care avem de-a face acum. Nu ne mai aflăm în același loc în care ne aflam anul trecut, însă situația rămâne una plină de provocări, bineînțeles. Comisia a fost activă încă de la început și a venit cu propuneri, cu soluții operaționale, finanțare, expertiză și chiar și sprijin la fața locului atât pentru criza migrației, cât și pentru amenințările de securitate, noi am spus foarte clar că acestea sunt niște provocări comune pentru care e nevoie de soluții comune. Nu doar pentru că niciun stat membru nu poate să facă față acestor provocări singur, ci și pentru că împreună putem să ajungem la rezultate mai bune atât în domeniul uh, juridic cât și cel moral. Criza refugiaților Atât timp cât va exista instabilitate în întreaga regiune, când această parte a lumii arde, trebuie să fim pregătiți să îi protejăm pe cei care au nevoie de protecție. Trebuie să luptăm împotriva rețelelor de traficanți care Uh, se joacă cu viața migranților și continuă să o facă și acum. Și trebuie să fie trimiși înapoi într-un mod corect uh, migranții nereglementați, care nu au dreptul să rămână pe teritoriul Uniunii și care reprezintă o povară pentru capacitățile administrative ale statelor membre. Trebuie să gestionăm mai bine frontierele externe, astfel încât să creștem mobilitatea și să o consolidăm și în același timp să consolidăm și controlele de la frontieră. O asemenea politică nu exista în trecut. A trebuit să facem toate acestea într-o perioadă foarte scurtă, în 2 ani. Și trebuie să vă spun că nu a fost ceva ușor. În ceea ce privește securitatea, trebuie să consolidăm încrederea reciprocă și schimbul de informații între statele noastre membre, astfel încât să putem să prevenim mai bine și să investigăm infracțiunile grave și terorismul. Cu toții știm că infractorii nu recunosc granițele. Trebuie să utilizăm tehnologii noi pentru a ne proteja frontierele, bazate pe informațiile cele mai actualizate în ceea ce privește potențialele riscuri. Trebuie să dezvoltăm cele mai bune practici astfel încât să prevenim radicalizarea și să cooperăm cu parteneri cheie, cum ar fi statele terțe sau companii private pe internet, dar și societatea civilă. De aceea, Comisia a continuat să muncească într-o manieră foarte intensivă pe această abordare aprofundată pentru a face față crizei migrației și pentru a pune în aplicare agenda de securitate. Parlamentul a sprijinit întotdeauna această strategie. Majoritatea succeselor înregistrate în ambele domenii se datorează angajamentelor pe care, pe care vi le-ați luat împreună cu noi pentru a ajunge la rezultate în timp foarte scurt. Această abordare aprofundată a avut rezultate despre care v-am anunțat des în Parlamentul European. Punerea în aplicare a politicilor noastre provocările care rămân de rezolvat și viitoarele planuri pe care le avem pentru a le aborda. Pentru toate acestea mai trebuie făcute multe. Principala provocare rămâne punerea în aplicare și monitorizarea. Acestea nu se află doar la latitudinea noastră, ci și la latitudinea statelor membre. Permiteți-mi să mă axez acum pe subiectul reuniunii noastre de astăzi. În 2015 am făcut tot ce ne-a stat în putință astfel încât să ajutăm statele membre și statele vecine confruntate cu o mare presiune. Am oferit uh, sprijin financiar important statelor membre care aveau nevoie. Statele membre aflate în prima linie, cele de tranzit, de destinație, cum ar fi Italia, Grecia, Ungaria, Germania, Austria și altele. Am uh, trimis oameni care să sprijină operațiunile în Grecia, în Italia, pe teren. Am făcut propuneri pentru o creștere comună crescută la frontierele noastre externe, care acum se pune în aplicare. Am propus noi căi prin care să luptăm împotriva rețelelor de traficanți și, de asemenea, și cum să fie adresate cauzele principale ale, ale migrației nereglementate. Toate acestea sunt vizibile acum, în 2016. Ne aflăm pe drumul cel bun și trebuie să ne asigurăm că avem un progres durabil pe toate aceste domenii. Unul dintre elementele principale pentru punerea în aplicare cu succes a politicilor noastre a fost finanțarea. De aceea, mulțumesc autorităților bugetare că ne-au sprijinit în acest sens. Și acum voi ajunge la rezultatele din raportul domnului Milionis în ceea ce privește modul în care am utilizat fondurile în 2015. Întâi vreau să-i mulțumesc dumnealui și Curții Europene de Conturi pentru raportul foarte bun. Comisia și eu personal punem un accent puternic pe o gestionare financiară bună și pe timpuri de criză. Vă asigur că ținem cont de toate recomandările. Abordarea noastră politică și realistă își dorește să facă tot ce e posibil și la timp, astfel încât să fie acoperite nevoile. Mai ales nevoia urgentă de a face față situației umanitare a migranților – și să dezvoltăm o schemă la granițele exterioare care să crească securitatea și să existe o punere în aplicare a tuturor procedurilor, cu toate că există acest număr mare de intrări, de sosiri. Ne-am luat toate precauțiile de care a fost nevoie, astfel încât să ne asigurăm că procedurile financiare sunt respectate. Din 2015, și în contextul recentei crize, atât pentru migrație și securitate și amenințările legate de acesta, suma totală disponibilă sub uh, fondul, sub fondurile europene a fost crescută la 10,8 milioane de euro. Înseamnă o consolidare totală de aproximativ 4 milioane de euro până acum, până la sfârșitul anului 2016 și, bineînțeles, a existat o creștere notabilă a alocărilor sub uh, asistența de urgență pentru a răspunde provocărilor. 670 de milioane de euro au fost uh, până acum puși în aplicare, din care 483 de milioane de euro sub MIF, sub asistența de urgență. resursele umane și bugetare pentru agențiile pentru politică internă au fost și ele consolidate. Acesta a fost un element foarte important în întregul concept pe care l-am dezvoltat pentru a face față crizei. O asemenea creștere are nevoie și de un control crescut. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără consolidarea echipei noastre. Permiteți-mi acum să vă dau niște exemple concrete despre cum finanțarea UE a ajutat statele membre să facă față crizei. Am pus la dispoziție mai mult de 550 de milioane de euro peste programele naționale inițiale. Acestea au contribuit la o creștere semnificantă în capacitățile de primire și au consolidat procedura de azil. Pentru Italia, până acum am pus la dispoziție 24,5 milioane de euro asistență de urgență sub, sub EMIF și SF. am îmbunătățit protecția minorilor neînsoțiți, primirea refugiaților și serviciile medicale. În afară de statele membre aflate în primă linie, alte state membre, cum ar fi Germania, Suedia, țările de jos, Finlanda, au făcut eforturi foarte mari, făcând față unui număr mare de solicitanți de azil am oferit acestora asistență de urgență, astfel încât să, să le ajutăm în ceea ce privește aceste poveri operaționale și financiare care nu au mai fost întâlnite până acum. Decizia de relocare a fost sprijinită prin sume semnificante care să ajute statele membre să își uh, intensifice eforturile în relocarea solicitanților de azil. Comisia continuă să își optimizeze controlele pe baza resurselor pe care le are la dispoziție. Pentru fondurile finanțate de statele membre, Comisia se asigură că există controle prin mai multe acțiuni, printre care și un audit expost, apoi verificarea anuală a conturilor și monitorizarea punerii în aplicare pe teren. Numărul de uh, personalul de Home a fost crescut. Am făcut și o reorganizare astfel încât să răspundem mai bine nevoilor. Însă trebuie în continuare să aliniem mai bine capacitățile administrative cu nevoile operaționale în creștere. Indicatorii de performanță au fost stabiliți. Când momentul va fi potrivit, vom face o evaluare completă a eficienței acestora. Una din prioritățile pentru proiectul de buget 2017 este să continuăm să sprijinim un răspuns eficient european la migrație, criza refugiaților și amenințările de securitate. Pe scurt, să meargă sprijinul financiar mână în mână cu prioritățile politice. În acest context și ținând cont de Agenda Europeană pentru Securitate și Agenda Europeană pentru Migrație, proiectul de buget include 3 miliarde de euro pentru cheltuieli legate de securitate și migrație pentru acțiuni interne. Și trebuie să fie și este consolidat nivelul din 2016. Astfel vom putea să facem față următoarelor provocări. Și aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care ne l-ați acordat. Așa că noi toți muncim astfel încât să ne asigurăm că această, acest buget crescut în mod substanțial, e controlat așa cum trebuie. Principiile noastre directoare sunt uh, să ne concentrăm foarte bine, să avem o viteză mare și să avem resurse. Cum vă spuneam între, și înainte, provocările ne cer o combinare de inițiative politice și utilizarea strategică a bugetului UE. Și pentru acestea contez pe colegii mei experimentați și pe o redistribuire a eforturilor și o monitorizare riguroasă a punerii în aplicare. Finanțarea politicilor noastre e punctul central. Aici au viață politicile noastre și devin realitate. Stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat astăzi aici și aștept cu nerăbdare discuția noastră. Vă mulțumesc din nou pentru atenție. Mulțumim pentru aceste observații, această introducere și anume politica și banii trebuie să fie bine legate între ele. Nu tuturor le e foarte clar această legătură. Acum domnul Țelă, raportorul, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și domnului Milionis și le mulțumesc celor de la Curtea de Conturi. Pentru prima dată avem și DG Home în raportul anual al Curții de Conturi și mulțumesc și domnului comisar Avramopoulos și colaboratorilor acestuia pentru că ne-au răspuns în scris și și astăzi ne, dau la, ne stau la dispoziție aici în sală. E în anul 2015, pentru prima dată, de Home, deși avea mai puțin de 1% din bugetul UE, a fost uh, implicat în uh, acest raport anual. Să ne amintim, 2015 a fost anul în care a început migrația la a ajuns la punctul culminant migrația la frontierele externe ale Uniunii Europene. S-a căzut uh, s-a căzut de acord asupra faptului că Schengen, Dublin nu mai oferă niciun fel de garanție, astfel încât Uniunea Europeană să poată să facă față acestor noi probleme. și s-a ajuns la concluzia ce a cerut tot timpul Parlamentul European, o abordare mai puternică europeană, o consolidare a instituțiilor europene coordonare, muncă executivă, de toate acestea era nevoie neapărat, pentru că puteam deja să vedem că statele membre singure nu puteau să facă față înregistrării migranților, refugiaților de război și aveau toate aceste provocări la granițele Uniunii Europene, care nu au scăzut în intensitate. Statele membre sunt supra-solicitate. În același timp, a devenit foarte clar faptul că atunci când Consiliul ia decizii, de exemplu după lungi dezbateri, o se stabilește o cotă pentru solicitanții de azil, pentru refugiați, pentru fiecare stat membru și s-a văzut că de multe ori lipsește solidaritatea din partea statelor membre. Așa că eu cred că trebuie să avem o abordare crescută la nivel european. Și bineînțeles aici um, DG Home este pe primul loc și se află în prima linie. Problema nu s-a diminuat. Căile de migrație prin Balcani sunt acum îngrădite, în, dar vedem ce se întâmplă. Am văzut ce s-a întâmplat și în ultimele zile și anume migrația pe Marea Mediterană prin Italia a ajuns la punctul culminant în acest an. Cel puțin 5.000 de oameni au decedat pe acest drum pe Mediterană. DG Home în raportul anual descrie aceste provocări extraordinare cu care am avut de a, la care am, cu care am avut de-a face în 2015. Și domnul Avramopoulos ne-a prezentat foarte pe larg și acea, această situație cu care în continuare ne confruntăm. Și de aceea au fost plăți și angajamente crescute, noi personal, personal nou a fost recrutat. Și, domnule comisar, mă întreb care e legătura între mijloacele financiare care există și provocările. V-am întrebat acest fapt și răspunsul a fost și vă citesc. Taken to overcome the crisis and start building proactively a more structured approach towards migration and security, the administrative capacity needs to be aligned to the increased needs at operational level Was bedeutet das? Äh, Ce înseamnă toate acestea pentru bugetul 2015? Mai mulți bani și mai mult personal prevăzut acolo. Însă, sunt toate acestea suficiente? Ei bine, vom vedea joi, când uh, ad adoptăm bugetul pentru 2007. Acest uh, raport anual pune accentul pe lucrurile cele mai importante, o agentă europeană pentru migrație, hotspoturile, planurile de returnare și așa mai departe. Domnule comisar, noi um, prețuim rezultatele la care s-a ajuns, apreciem și um, indicatorii de performanță cheie M2. Apoi ajutorul dat prin diferitele fonduri, fonduri pentru migrație, azil, între peste 45 de milioane de euro între 2011-2015, ținând cont de numărul de oameni care vin prin în Uniunea Europeană, putem să vedem că această cifră e totuși relativ mică. Și atunci ne punem întrebarea, avem nevoie de mai mult? și banii vor fi folosiți în mod corespunzător în statele membre, cum evaluați parteneriatele de mobilitate și facilitatea pentru, partener, pentru aceste parteneriate? să ajungi la rezultate în ceea ce privește respectarea. Res, avem uh, două două informații din partea Comisiei. Avem o ezoare reziduală de uh, între 2,8 și 18%, destul de bine față de provocările cu care avem de-a face, însă cum ar putea fi această cotă care nu este atât de bine îmbunătățită? Pentru că vorbim aici de finanțare din administrarea directă. Apoi, această eroare a fost calculată în funcție de ceea ce s-a făcut, dar și cu un, corect, un mecanism de corectură. Cum s-ar putea face calcula această cifră fără acest sistem? Apoi, Direcția Generală spune cât de complexă, complex e, cât de complexe sunt regulile sub regulamentul financiar și de aceea se ajunge la aceste erori reziduale și atunci cum v-ați imagina o, o nouă reglementare financiară? Pentru programul SOLID sunt prevăzute niște sume pentru care a făcut un audit ex despre care s-a discutat deja. Ce ați făcut între timp în acest sens? Și apoi, în ceea ce privește respectarea, din nou, raportul anual spune de un factor de eficiență a costurilor pe controlele făcute. Ne-ați putea spune ceva mai multe despre acest indicator și să ne explicați cum poate fi, cum își aduce acesta contribuția la o îmbunătățire a situației. Cât despre întrebările scrise, aș dori să vă mulțumesc că ne-ați răspuns pe larg la acestea. Cu toate acestea, aș mai avea niște întrebări simplificare la 1, 2, uh, eroarea la gestiune pentru fondurile de migrație și fondurile pentru granițele externe. Ce ați învățat din acestea? Ce se poate face astfel încât să fie schimbată situația? pentru că și în cazul uh, Germaniei și aici a existat o eroare foarte mare, reziduală. Cheltuielile în migrația externă pentru țările din jurul Mediteranei și parteneriatul estic Aici răspunsul dumneavoastră a fost scurt și clar și anume uh, această direcție generală nu e implicată, însă ați putea să um, transmiteți totul mai departe la NIR și DEFCO și aceștia să profite de expertiza pe care o aveți în ceea ce privește migrația externă, cum arată. Cum arată colaborarea între aceste trei direcții generale? La 9 vedem că indicatorul de performanță 1 are de-a face cu migrația nereglementată, cu relocările și decizia de relocare în statele membre. Cum putem să fim informați în ceea ce privește deciziile de returnare din statele membre? Pentru că, în practică, lucrurile arată foarte diferit. În Germania există deja diferențe foarte mari în modul în care sunt uh, tratate aceste cazuri în diferitele uh, landuri la 12. Pentru 2015, două succese înregistrate de agenții Frontex și uh, paza europeană de coastă și de păzirea granițelor. Ce fel de influență a avut DG Home asupra acestor agenții? Consolidarea Frontex și și o extindere a puterilor executive ale Frontex. Acestea au fost întotdeauna o cerere pe care au avut-o Parlamentul. Ca ultimă observație, la 26 și la 21, aceste, la aceste întrebări, răspunsurile nu sunt mulțumitoare din punctul meu de vedere, pentru că banii care erau prevăzuți pentru combaterea sărăciei să fie acum trimiși aici în aceste domenii, eu cred că nu s-a procedat foarte bine. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog să răspundeți. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Țelăr, pentru întrebările dumneavoastră. Voi încerca să fiu succint. Însă o să vă solicit uh, mai mult timp pentru a da un răspuns complet la aceste întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește întrebarea următoare, dacă banii sunt suficienți pentru a face față acestei crize, e bine, pentru 2015 pot să transmit mulțumiri pentru sprijinul oferit de către autoritatea bugetară și către Parlamentul European mai ales. Pentru că bugetul pentru afaceri interne a fost uh, sporit pentru a putea face față nevoilor uh, sporite imediate, așa cum am spus și anterior. Asta câtă vreme situația rămâne stabilă ceea ce este previzibil, însă nu cert. Am învățat că lucrurile se pot schimba foarte, foarte repede. S-a întâmplat asta în ultimii doi ani. De aceea cred că flexibilitatea este foarte importantă. De asemenea, DigiHome a fost consolidat cu personal suplimentar pentru a putea face față volumului sporit al uh, legilor care trebuiau înaintate. Pentru o viziune mai pe termen lung, am putea sublinia rezultatul pozitiv în ceea ce privește revizuirea jumătatea mandatului a cadrului financiar, care va duce la 2,5 milioane de euro suplimentari uh, pentru uh, afaceri interne pentru perioada 2018-2020. OVE, practic, mai multă flexibilitate pentru ajustarea uh, bugetară sau pentru consolidarea bugetară. Însă, trebuie să ținem cont de faptul că finanțarea sporită înseamnă și nevoi suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare, monitorizarea și controlul. Prin urmare, va fi nevoie de resurse suficiente pentru a pune în aplicare propunerile europene care acum se discută. Și vă reamintesc că printre ele PNR-ul, sistemul de intrare și ieșire, sistemul bazei de coastă și Dublin. Pentru anul viitor, pentru 2017, pot să spun că proiectul de buget include 3 miliarde de euro pentru uh, migrație. De asemenea, uh, finanțarea unor măsuri intracomunitare, uh, practic o consolidare a fondurilor pe care le-am avut în 2016. Adică vorbim de uh, 738 de milioane pentru ISF, pentru agenții 621 de milioane de euro. Practic crește substanțiale de 1,6 miliarde în comparație cu programarea financiară inițială pentru 2017. Mai mult de atât, 200 de milioane de euro s-au adăugat noul instrument pentru sprijin umanitar de urgență în cadrul Uniunii Europene. Acest fond este uh, gestionat de DG ECO. Cât privește situația pentru 2018, propunerea Comisiei pentru revizuirea jumătatea mandatului uh, pentru CFM este acum în discuție. Dacă nu se rectifică suma totală uh, din cadrul uh, CFM. Însă toate aceste propuneri legislative presupun ajustări uh, la diversele titluri sau programe. Cât privește DigiHome, e bine, impactul financiar uh, al reformei Dublin, de asemenea și a reformei pazei de coastă și de frontieră europeană, au fost uh, luate în calcul. Ele vor fi asigurate dacă se adoptă propunerea așa cum a fost gândită. Apoi, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, adică indicatorii cheie de performanță, e bine, valoarea de uh, 45.300 corespunde pentru perioada 2011-2013. Ne bazăm pe cifre preluate din evaluările ex post ale fondurilor returnate pentru perioada 2011-2013, de asemenea și pe rapoartele anuale ale uh, DigiHome, care nu aveau însă date suficiente pentru AMIF. Pentru AMIF, uh, uh, valoarea țintă pentru 2014-2020 este de 163.000 de persoane. Pentru primul exercițiu financiar, 15 octombrie 2015, statele membre au raportat aproximativ 24.500 de persoane care au primit uh, asistență post-returnare pentru integrare tot în octombrie 2015, ne așteptăm uh, ca până în martie 2017 să crească numărul acestor persoane. Deocamdată, parteneriatele pentru mobilitate au uh, fost încheiate cu 9 state. După cum știți, Comisia a propus un nou cadru pentru uh, relațiile cu statele terțe. În acest context, s-a evaluat uh, viitorul parteneriatului pentru mobilitate, care deocamdată s-au dovedit a fi utile. Cât privește rata uh, de eroare de 2,88%, de 2,88%, mă scuzați, DigiHome uh, aici a gestionat direct granturile. Rata de eroare reziduală pentru granturile care nu au fost gestionate direct de către comisie a fost într-adevăr de 2,88% pentru uh, sfârșitul anului trecut 2015. Aceste cifre au uh, fost subliniate uh, ca fiind încă o rată redusă a erorilor. Tendința, în primul rând, a fost una pozitivă. Uh, rata erorilor reziduale a scăzut de la 3,64% pentru anul 2014 la 2,88% pentru 2015. Programele relevante gestionate de către DigiHome în conformitate cu CFM pentru perioada 2017 2013 a vizat uh, noi domenii de politică în sectorul afacerilor uh, interne. DigiHome a stabilit diverse dispoziții de control și continuă să-și îmbunătățească controlele și sistemele de monitorizare face asta în felul următor. Mai întâi oferă orientare participanților și auditorilor certificați pentru a preveni uh, erorile. În al doilea rând, face recomandări uh, pentru beneficiarii auditului pentru a-și îmbunătăți uh, sistemul și, în al treilea rând, uh, îmbunătățește coordonarea în cadrul DigiHome pentru a îmbunătăți monitorizarea și controlul proiectelor. Cât privește complexitatea regulilor de eligibilitate, acesta este principalul motiv pentru erori, e bine, răspunsul este nu. Programele gestionate de DigiHome în conformitate cu CFM în perioada 2007-2013 au vizat la vremea respectivă domenii de politică relativ noi și noi uh, beneficiari care trebuia să se adapteze la uh, acest uh, cadru noua structură a fondurilor, MFI și ISEF, vizează simplificarea regulilor care trebuie aplicate și reducerea poverii administrative pentru beneficiari. Flexibilitatea, și vreau să subliniez acest lucru, nu înseamnă neapărat uh, mai puțin uh, control în ceea ce este folosirea fondurilor europene. Controlele ar trebui să rămână eficiente și să includă chiar și verificări uh, la fața locului. Cred că am reușit să acopăr majoritatea întrebărilor dumneavoastră. Dacă vreți să mă reamintiți ceva ce îmi scapă, sigur puteți să o faceți. Însă, înainte să închei, dați-mi voie să spun că serviciile comisiei lucrează uh, împreună între ele și cu alți actori interesați pentru a se asigura că toate instrumentele financiare europene sunt folosite la maximum și că ele sunt uh, bine integrate și coordonate uh, strategic. De altfel, uitasem să spun ceva. Măsurile de reducere a sărăciei uh, reprezintă o uh, primă responsabilitate a Digitefco și Diginier. Asta înseamnă că trebuie să luptăm cu cauzele sărăciei, mai ales în statele de origine. În urma planului de acțiune de la Valeta din anul 2015, s-a constituit un fond fiduciar pentru Africa, dacă bine vă amintiți. Aceasta, acesta este răspunde, responsabilitatea directă a uh, DG uh, DEFCO. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulți colegi vor să intervină. Domnul Liberați chiar cuvântul. Przewodnicząca, chciałem podziękować Komisji. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, sincer Curții Europene de Conturi, uh, Comisia Europene și domnului uh, comisar pentru aceste răspunsuri. Însă trebuie să mărturisesc că sunt destul de dezamăgit, domnule comisar, de răspunsurile dumneavoastră. Pentru că v-ați uh, referit mai mult la 2018 și 2020, uh, nu uh, la 2015. N-ați vorbit prea mult despre descărcarea bugetară pentru 2015, ați deturnat atenția noastră de la ce s-a întâmplat în 2015. Acest an a fost unul foarte încărcat, cu consecințe în foarte multe domenii. Prin cele două întrebări, domnul raportor a încercat să vă atragă atenția la anul 2015, însă fără prea mult succes. Am uh, niște întrebări de natură generală acum. Care era obiectivul principal uh, al uh, acțiunilor Direcției uh, Generale Home uh, a Comisiei pentru 2015? Oare era vorba de limitarea fluxului de migranți sau uh, de Uh, punerea la punct a unui uh, plan de uh, reinstalare sau, cum se întâmplă adesea, poate obiectivele nu erau clare. Migranții au ajuns în Europa, noi am încercat să vorbim despre acest subiect, să abordăm problema. Acest flux de migranți viza mai ales Marea Britanie sau Germania, uneori Uh, anumite state au fost uh, mai lovite decât altele, precum Italia sau Franța. Ori noi suntem puțin uh, nedumeriți în legătură cu ce s-a întâmplat. Acum, haideți să ne gândim puțin care ar fi fost efectele astăzi, ce am fi putut obține dacă bugetarea ar fi fost altfel gândită. Apoi, Aș dori să menționez uh, vizita noastră uh, la Frontex. Uh, am mers acolo și am aflat care sunt limitările cu care se confruntă și problemele lor. Am putut să tragem următoarea concluzie. Problemele sunt din ce în ce mai importante. Astăzi, ce este important până la urmă pentru noi? Cred că ar trebui să reflectăm la câteva aspecte cheie. În ceea ce privește rata de eroare, această rată de 2,88% nu este um, uh, o rată neapărat uh, îngrijorătoare având în vedere complexitatea situației, însă uh, să nu pierdem din vedere uh, eficacitatea. Care sunt efectele pe care le-am obținut, care sunt rezultatele concrete ale acțiunilor noastre? am uh, vorbit uh, despre uh, granturi directe. Iar aici trebuie să ținem cont de anumite specificități legale sau administrative. Câteodată acordăm ajutor sub forma unor granturi, însă în practică lucrurile nu merg foarte bine. Am și următoarea întrebare. Este vorba de repartizarea cotelor pentru statele membre. Știm astăzi care sunt uh, statele care au fost uh, uh, cele mai dorite de migranți. De asemenea, știm astăzi care este diferența, care nu trebuie uitată, între refugiați și migranți. Iar acum să nu uităm că ar trebui evaluată și solidaritatea în cadrul Uniunii Europene. Și vă uh, mulțumesc, domnule comisar, că ați subliniat aici uh, poziția Parlamentului. Parlamentul European uh, din totdeauna a încercat să plaseze această problemă la nivel european, la nivelul Uniunii. Este vorba până la urmă despre o problemă comună și nicio uh, țară n-ar trebui uh, abandonată uh, unei sorți triste. Comisia este, într-un anume sens, organismul superior. Oare Comisia joacă acum acest rol de superminister european pentru migrație sau nu? Apoi putem reflecta la eficiența măsurilor noastre, care au fost rezultatele concrete ale măsurilor pe care noi le-am luat. Și încă o întrebare, imaginea noastră în mass media. Domnule comisar, ați vorbit despre planul pentru 2018, însă n-am impresia că am învățat neapărat lecția care se impunea de pe urma celor întâmplate în 2015, și acest lucru este foarte important. Deci aș dori să revenim la această problemă. Aș dori să ne spuneți foarte clar uh, că în 2015 obiectivele noastre au fost uh, alea și alea, mijloacele noastre alea și alea, efectele obținute la fel. Am ajuns la un anume nivel al realizărilor. Ce concluzii putem să tragem? 1, 2, 3. După care putem trece la 2016. Însă ne vom uh, axa pe ceea ce s-a întâmplat în 2015 peste șase luni. Așa funcționează lucrurile. Atunci vom ajunge să vorbim despre descărcarea bugetară pentru 2016. Mi-aș dori, domnule comisar, să abordați toate aceste subiecte și să îmi răspundeți la întrebări. Și încă ceva. Uh, Ați uh, spus uh, că mijloacele folosite au fost bine cheltuite. Care sunt dovezile concrete că așa au stat lucrurile? Am dorit să putem transmite acest mesaj uh, că mijloacele financiare au fost bine folosite, însă ce dovezi concrete avem pentru asta? Mulțumesc. Mulțumim, doamna Lapaiova, din partea liberalilor. Ah, Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește uh, Uh, procedura de descărcare pentru anul trecut, pot să spun că dumneavoastră n-ați acceptat invitația noastră în cadrul comisiei noastre, deci n-am putut să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră înainte de a încheia descărcarea. Însă poate anul acesta vom avea uh, cu toții întrebări care să meargă în aceeași direcție pot să spun că v-am uh, întrebat în scris în legătură cu măsurile concrete pe care le-a luat Comisia pentru a face față actualei crize uh, a migrației, iar răspunsul a fost foarte general. Comisia a adoptat uh, o abordare cuprinzătoare și europeană pentru a face față provocărilor migratorii în ceea ce privește agenda europeană cu privire la migrație. Agenda europeană cu privire la migrație din 2015 menționează multe acțiuni cheie Oare puteți să fiți puțin mai specific în răspunsul dumneavoastră? Iar aici revin la ceea ce a spus și domnul Liberațchi. Ce acțiuni cheie au fost îndeplinite? Care au fost încheiate în 2015? Care sunt încă în curs? Ce rezultate concrete avem? Există oare vreun impact asupra performanței? Deci vă întreb întrebări similare cu cele puse de uh, Uh, colegii mei anterior și vreau să fiți mai precis. Apoi, în ceea ce privește performanța, am uh, observat că DigiHome a inclus următorii uh, indicatori cheie de performanță în planul său strategic pentru 2016-2020. Aceștia sunt rata de returnare a migranților ilegali în statele terțe, Uh, măsurată ca uh, procent de uh, returnări eficiente în comparație cu procentul de returnări a statelor membre. Aș dori să vă rog să îmi explicați metodologia prin care se va stabili acest procentaj și cine anume vă va furniza datele relevante. Apoi, este vorba despre un indicator de eficiență a procesului de returnare a migranților ilegali. Oare puteți să ne mai dați detalii și în legătură cu acesta? Și uh, pentru a păstra uh, tonul general și pentru a adresa o întrebare puțin mai filozofică, care nu se leagă doar de uh, situația din 2015, ci și poate de cea de pe viitor, e bine, migrația este unul dintre motivele pentru care politica fiscală a Uniunii Europene începe să vorbească despre o flexibilitate consolidată. Flexibilitatea deja a fost menționată de colegul nostru, domnul Teller. Resursele disponibile din fondurile europene nu sunt suficiente suficiente pentru a face față mari probleme uh, legate de migrație cu care ne confruntăm. Prin urmare, care sunt intențiile dumneavoastră concrete pentru a adopta anumite principii de flexibilitate și le-a integra în instrumentarul bugetar al Uniunii Europene? Încercați uh, să transferați bani uh, de la alte titluri bugetare sau preferați uh, să uh, sporiți resursele proprii ale Uniunii Europene? Cum anume doriți să acționați? Impuneți noi taxe europene, noi contribuții din partea statelor membre? Care este opinia dumneavoastră personală legătură cu acest subiect? Ori dacă vorbim despre o sporire a flexibilității, dacă ea devine realitate, care va fi uh, obiectivul dumneavoastră pentru alocările financiare pentru portofoliul dumneavoastră. Unde vedeți valoarea adăugată a Uniunii Europene în acest caz? Credeți că flexibilitatea sporită ar putea să fie rezultatul uh, actualei revizuirii la jumătatea mandatului a CFM sau uh, rezultatul unui proces uh, bine pregătit pentru următorul cadru financiar multianual? Vreau să văd care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. Comisar, Domnule comisar, vă rog. Thank you for your questions. Mulțumesc pentru aceste întrebări. După cum ați spus și dumneavoastră la sfârșitul întrebărilor, aș dori să am și o abordare mai filozofică asupra abordării. Ei bine, eu sunt cam îndepărtat de ideile filozofice pentru că mă confrunt cu toate aceste probleme pe teren. În momentul în care te confrunți cu ele pe teren, trebuie să vă spun că filozofia poate să ne încurajeze, dar nu ne ajută în mod practic. Avem obstacole practice pe care trebuie să le depășim. Ele nu au apărut doar în ultimii doi ani. În primul rând, a trebuit să convingem toate statele membre să facă parte din politica noastră. Știți cum funcționează Euro- Uniunea Europeană, însă am reușit. În remarcile introductive am prezentat situația de la ora actuală și cu ce probleme ne confruntăm. Domnule Liberațchi, nu avem un singur obiectiv. 2015 nu a fost un an simplu, pot să vă spun eu asta. A trebuit să iau totul de la zero. Nu exista politică de migrație, nu exista politică de securitate și în decurs de șase luni am reușit să adoptăm ambele agende, pe ambele teme. Și din partea dumneavoastră m-aș aștepta să-mi spuneți măcar să continuăm pe calea cea bună. Sunteți aici de mulți ani. Și știți foarte bine că pentru a pune în, în execuție măsuri la nivelul tuturor instituțiilor europene, este foarte dificil și situația este presantă și se înrătățește din ce în ce mai mult. Dacă dorim să avem o abordare mai politică, trebuie să vă spun că pe viitor se va înrătăți și mai tare situația. La ora actuală, Europa încearcă să se pregătească mai bine la toate nivelurile. Nu vreau să revin asupra acestor chestiuni, dar uh, Trebuie să repet că 2015 a fost un an foarte greu pentru a sprijini statele membre care s-au confruntat cu această situație nemai întâlnită datorită influxului de imigranți, Comisia a lucrat în strânsă cooperare cu Parlamentul European. Știu că vă place faptul că vă laud, dar nu fac acest lucru pentru că vreau să fiu politicos cu dumneavoastră. Aceasta a fost realitatea. Din secunda 1 când am fost denumit comisar pentru migrație. Doar alături de Parlamentul European am reușit să facem lucrurile. Dacă ne-am fi bazat doar pe statele membre, situația ar fi fost asemănătoare cu cea de la începutul crizei. Deci eu nu sunt aici să vă fac uh, complimentele complezențe, ci doresc să uh, arăt realitatea așa cum este și de aceea vă rog și pe dumneavoastră să nu fiți uh, incorrecți față de poliție. Și aceste afirmații sunt cu titlu personal, nu reprezintă opinia restului comisiei. Apoi, a trebuit să ne asigurăm că avem finanțare adecvată, tocmai pentru a aborda cele mai presante probleme cu care s-au confruntat statele membre. Comisia a pus în aplicare mai multe măsuri operaționale și juridice pentru a aborda problema migrației și principalele uh, succese au fost următoarele succese, foarte concrete, vreau să spun. Abordarea hotspots a fost uh, pusă în aplicare pe teren atât în Italia cât și în Grecia pentru a se asigura identificarea, înregistrarea și uh, prelevarea de amprente de la imigranții care sosesc. inclusiv pentru abordarea problemei relocării în Turcia. Apoi creșterea capacității operaționale a agențiilor europene pentru a gestiona mai bine situația, în așa fel încât să contribuie la abordarea hotspot și să contribuie și la operațiunile de căutare și de salvare. În al treilea rând, s-a organizat summitul Balcanilor Occidentali în octombrie 2015, în punctul culminant al crizei și s-a dus la și s-a ajuns așadar la o monitorizare săptămânală a situației un alt rezultat. În toamna lui 2015 am început să comunicăm cu Turcia în așa fel încât să ajungem la un acord ca să combatem contra, contrabanda și plecările ilegale. S-a propus apoi crearea pazei de frontieră și de coastă a Uniunii Europene. știți cu toții, aveți această experiență în instituțiile europene. Să realizăm totul în 8 luni doar a fost un record istoric. Din 9 decembrie, această pază de frontieră și de coastă va fi deplin operațională. Sper că înțelegeți faptul că nu a fost deloc ușor de realizat. Agenția a primit un mandat crescut pentru a sprijini mai bine statele membre în decursul acestui an și repet, am făcut toate acest lucru într-un timp record. Știm cu toții cât de complexă este birocrația într-un astfel de proces de luare de deciziile instituțiile europene. După cum am spus, magnitudinea provocărilor cauzate de criza refugiaților și de terorismul transfrontalier ne-au arătat, ne-a arătat că soluțiile sustenabile nu se pot baza decât pe solidaritatea și cooperarea europeană. DG Home a jucat un rol fundamental în acest sens. Alături de toate celelalte serviciile europene, în, în eforturile de a defini și de a pune în aplicare răspunsuri politice uh, cuprinzătoare pentru legislație, pentru finanțare, pentru sprijin operațional și alte măsuri de sprijin. Este prematur să facem o evaluare generală a tuturor instrumentelor puse în aplicare. Datorită răspunsului comisiei, însă este clar că situația este mai bună la ora actuală decât anul trecut. Am spus-o și la început. Statele membre sunt mai bine pregătite și au mai multe instrumente la dispoziție. Pentru anumite propuneri din partea Comisiei, ne aflăm încă într-o perioadă prea timpurie ca să evaluăm uh, efectele. Iar pentru alte măsuri, încă trebuie pus în aplicare anumite soluții. DigiHome se angajează să continue să mobilizeze resursele europene pentru a sprijini statele membre, în așa fel încât acestea să poată pune în aplicare în mod eficient deciziile luate la nivel european. Sunt de acord cu diferențierea între migranți și fluxuri mixte. Dar vreau să repet ceva ce am spus uh, și la început. Cei care au nevoie de protecție internațională trebuie să fie distribuiți mai departe. Ați vorbit și despre solidaritate. Încă de la începutul mandatului meu de comisar, solidaritatea a fost un termen cheie, este un termen foarte, un concept foarte delicat. Din nefericire, constat că Europa, Europei cam lipsește solidaritatea. acest termen juridic și moral a fost uh, pus uh, sub semnul întrebării în timpul, în timpul crizei refugiaților. Toată lumea trebuie să înțeleagă, atunci când vorbim despre solidaritate, trebuie să știm la cine referim. În toate limbile noastre, în toate limbile europene, dacă vă uitați în dicționare, veți vedea că solidaritatea are aceeași definiție, aceeași înțelegere. Solidaritatea a la carte nu există. Solidaritatea însă trebuie să fie un concept central în măsurile noastre. Și Italia și Grecia s-au confruntat cu probleme mari în ultimele luni. Aproximativ 8.000 de persoane au fost uh, relocate, inclusiv 1.000 în ultima perioadă. Știți că anul trecut am spus că trebuie să vă așteptați la mai, o relocare de mai mult 160.000 de persoane și doar 8.000 de persoane au fost relocate. În ultimele două luni, uh, lucrurile au, uh, s-au mai grăbit, au mers mai bine și mă mulțumesc de acest lucru, dar încă nu am ajuns la viteză de croazieră. Este o problemă politică majoră în Uniunea Europeană și anume definiția solidarității. Ce înseamnă solidaritate, ce înseamnă partajarea responsabilității. Acestea nu sunt doar valori morale, ci sunt termeni juridici, cu caracter obligatoriu, care sunt explicitați în tratate. Deci este un mesaj politic foarte dur către toate statele membre. Acestea fiind spuse, accelerarea procedurilor de relocare încă este un element necesar și sunt de acord cu acest lucru. Statele membre trebuie să își mărească capacitatea de relocare și să ofere soluții cât mai rapid. Apoi, în ceea ce privește reașezările, la jumătatea schemei, Anumite state membre au cerut încă 32.000 din 54.000. Comisia prevede pentru relocare și transfer anumite acțiuni adiționale. Nu, noi nu suntem un superminister. Cu toate că, în opinia mea, Comisia ar trebui să fie Guvernul Europei dar din experiență pot să spun că nu este. Știți uh, unde se află puterea de decizie în sistemul instituțiilor europene. Însă, avem nevoie ca să putem veni cu un răspuns comun al tuturor statelor membre. Doamna Dlabaeva indicatorii cheie de, performan- de performanță compară numărul de resortisanți de țări terțe în funcție cu un numărul de resortizanți de țări terțe, deci pe de o parte în cadrul relo- returnărilor pe de o parte în cazul relocărilor, transferurilor. Eurostat uh, face toate aceste calcule după anumite, după anumite formule și apoi informațiile primite de Eurostat depind foarte mult de politicile și circumstanțele naționale. DigiHome calculează rata prin împărțirea returnărilor efective cu numărul deciziilor de returnare, împărțitul la, de împărțitul la împărțitor. Dacă doriți să știți ce state membre am asistat cu mecanisme de asistență de urgență în anul 2015, Grecia, Italia, Franța, Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria, Croația, Slovenia, Belgia, Suedia, Olanda. Acestea sunt uh, asistență de urgență gestionată în mod direct de către DigiHome. Și trebuie să spun că avem resurse limitate. Am avut resurse limitate pentru aceste, această asistență. Mi-ați adresat o întrebare și cu privire la viitorul CFM. Nu se referă la contextul specific în care, ne, în care purtăm această discuție acum, dar trebuie să vă spun un lucru. Avem nevoie de mai multă Europa dacă dorim soluții eficiente. Și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să uh, îl rog pe directorul general de la DG Home, pe domnul Matias Rute, care este alături de mine, să mai adauge ceva dacă dorește. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Nu am nimic de adăugat la cele spuse de dumneavoastră. Poate ar fi un comentariu pentru a clarifica anumite lucruri care vizează indicatorul uh, cheie de performanță. Am impresia că felul în care a explicat comisarul uh, a fost prea tehnic. Practic, noi primim informații de la Eurostat și știm câte decizii ia fiecare stat membru pentru returnări. Și știm și câte returnări au loc în mod efectiv. media europeană, 42% din cei care au o decizie de returnare chiar sunt returnați. Deci, într-o oarecare măsură, avem un indicator cheie de performanță pentru Frontex și respectiv pentru noua pază europeană de frontieră și de coastă. Ca să știm exact ce face în termen de mobilizare a fondurilor de operațiuni comune și așa mai departe. Avem asta pe de o parte. Și pe de altă parte, Domnul Taylor se referea la anumite lucruri, agențiile și cum controlăm agențiile. cunoașteți cu toții acordul interinstituțional. Eu merg la comitetul de gestiune, colegii mei merg la aceste comitete de gestiune, însă noi avem doar două voturi față de cele, voturile celor 28 de state membre. Puterea, majoritatea puterii noastre este de natură soft, pentru că noi urmărim uh, munca agențiilor, acordăm foarte multe resurse acestor uh, activități și apoi totul se rezumă la bani. Acesta este singur element pe care îl putem menționa ca influență asupra deciziilor agențiilor. Însă suntem aproape ca un fel de arbitru care trebuie să scoată cartonașul galben sau roșu dacă ceva nu merge bine. Trebuie să ne folosim puterea de convingere, nu puterea de de a da instrucțiuni. Herzlichen Dank. Wir haben noch weitere Wortmeldungen. Die Kollegin Ayala Sender. Mulțumim, doamna Ayala Sender are cuvântul. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului comisar Avramopoulos pentru toate informațiile pe care ni le-a furnizat și pentru argumentele politice pe care ni le-a prezentat. Ele sunt foarte importante ca să înțelegem foarte bine chestiunea. În întrebări există anumite aspecte, există diverse fonduri și mai multe elemente aici și de aceea aș dori să fac o mențiune. Dumneavoastră ați spus că deocamdată avem marele pachet pentru Turcia și rămâne de văzut cum, se, cum progresează lucrurile aici. Cred că domnul Timmermans, domnul vicepreședinte Timmermans, ne-a avertizat că, practic, punem în mâinile lui Erdogan cheia multor probleme de ale noastre, inclusiv cheia securității noastre. Și am văzut asta în ultimele zile. Sper că noi și Comisia vom putea colabora în așa fel încât să abordăm cum trebuie situația care se dezvoltă. Apoi, dumneavoastră ați vorbit și despre pachete foarte specifice pentru Grecia și Italia, ținând seama de situația specifică din acele state. În Grecia este vorba despre persoanele care nu reuș, despre azilanții care nu reușesc să iasă din Grecia datorită proastelor politici din acea zonă. Și Sp- nici Spania, statul meu, nu a respectat corect cotele. Apoi Italia primește suferă efectele închiderii uh, frontierei în Turcia. A spus că sunt patru state care fac un efort specific și sunt puține returnări, avem puține informații. Germania, Suedia, Finlanda și Olanda. Aceste state primesc un ajutor de urgență. Aș dori să-mi spuneți dacă dumneavoastră cunoașteți uh, sumele transmis acestor state. Ne-ați spus că le primesc ajutorul de urgență, nu ne-ați spus cât. În al doilea rând, un lucru foarte important, și dumneavoastră v-ați referit la CFM, și și eu cred că este esențial pentru această comisie parlamentară. Trebuie să putem să ne dăm seama. Vă mulțumesc pentru sinceritate, apropo. Trebuie să ne dăm seama dacă ne aflăm într-o situație de urgență, de termen scurt, dacă încă încercăm să consolidăm structurile de urgență pe termen scurt, sau dacă este oportun ca serviciile dumneavoastră să se ocupe și de termenul mediu și de termenul lung. Noi, eh, din acest Parlament, cel puțin din grupul meu politic, vă vom ajuta, dar trebuie să comunicăm cetățenilor că ne aflăm într-o situație care deja nu mai este de urgență, nu mai este o situație atât de urgentă, ci trebuie să începem să ne concentrăm și pe termenul mediu și termenul lung. Bineînțeles, în Italia și Grecia sunt încă situații de urgență, dar trebuie să comunicăm eh, publicului faptul că e momentul să ne gândim la chestiunile de pe termen lung. Trebuie să ne orientăm către viitor. În Ankara am văzut copii care deja nu au mers la școală de 5 ani. Copii care au sărit aproape peste toată școala primară. și diverse astfel de probleme. De aceea aș dori să-mi spuneți ce planuri aveți pentru termenul mediu și lung. Apoi, Curtea de conturi, în cooperare cu serviciile contabile ale Comisiei, oare ar putea să coopereze pe termen mediu și să ne prezinte un raport cu privire la felul în care se face față tuturor acestor urgențe. Și în timp ce se stabilește un astfel de sistem, de urgență, se înființează și un sistem de control, trebuie să ne gândim și la acest lucru. Trebuie să avem un manual de bune practici în urma experiențelor prin care am trecut, în așa fel încât să putem trage învățămintele necesare. Să avem un sistem de control și de evaluare a felului în care se pune în aplicare bugetul într-o astfel de situație. Cred că este esențial un astfel, o astfel de măsură ca să putem comunica publicului mai bine faptul că abordăm problema și faptul că Uniunea Europeană poate să facă față situației. Trebuie să vedem cum se descurcă și statele membre în acest domeniu al sistemului de control și de punere în aplicare a bunelor practici, de mai bună administrare a bugetului în astfel de situații ce fac statele membre, la ce agenții recurg. Deci un manual de bune practici ar fi o idee foarte bună. Inclusiv uh, pentru instituțiile internaționale, de exemplu pentru ONU. Ich mich auch noch auf die Redner. Și eu m-am pus pe lista vorbitorilor. Aș dori să vorbesc de aspectul legat de solidaritate pe care l-ați menționat și care e unul foarte important. Am depus deja amendamente în acest sens și anume trebuie să existe um, de ce să existe mai mulți bani din partea UE pentru state membre care nu dau dovadă de solidaritate? Trebuie să mergem împreună pe acele cale. Nu putem explica nimănui cum putem fi solidari uh, cu alții care când au nevoie, când avem nevoie de ei, nu, nu dau nevoie de solidaritate. Știu că situația e complicată, știu că regulile până acum nu prevedeau astfel de situații, însă e clar că regulile existente trebuie să fie acum modific modificate. Finanța pentru, finanțarea pentru aceste fonduri e o glumă față de ceea ce se întâmplă, de exemplu, în domeniul agricol. Nu se poate continua așa. Aș vrea să vă încurajez și să vă spun că ne aveți alături de dumneavoastră. V-aș întreba dacă nu ar trebui să ne gândim la costul pe refugiat în statele membre. În Turcia, noi la, cei de la Conte am văzut că știm prea puține. Trebuie să existe un preț standard pe unitate. Trebuie să putem spune în avem în Germania 1200 de euro per refugiat. Cred că avem nevoie de o perspectivă mai clară, să vedem exact care e nevoia de fonduri. Cred că astfel am putea fi mult mai eficienți și să muncim mai eficient decât o facem acum. A fost ultima mea întrebare și aveți acum cuvântul, vă rog. Voi începe prin ultima observație pe care ați făcut-o, ultimul punct, și să vă mulțumesc pentru sprijin, pentru că avem același punct de vedere în ceea ce privește aceste chestiuni. Întrebarea dumneavoastră de câți bani e nevoie. Ei bine, niciodată nu ne vom afla în poziția în care să putem să facem niște estimări concrete. Oamenii se mișcă, era mobilității umane în Europa și fiecare stat membru are propria sa analiză și evaluare pe subiect. Însă sunt de acord cu principiul de bază și anume că trebuie să fie făcute evaluări și evaluarea noastră trebuie făcută pe acestea. Aș dori să răspund la cele spuse de doamna Ayala Sender cu privire la Turcia sunt implicat în negocierile cu Turcia, pentru că în portofoliul meu am liberalizarea vizelor. Să vă spun ceva ce pur politic. La început am avut una sau două întrebări, dacă trebuie să fie Turcia alături de noi sau nu. Răspunsul a fost da, avem nevoie de Turcia. Până acum declarația UE Turcia funcționează. Așa cum știți, nu este un acord, însă până acum a fost respectat documentul. Anul trecut cam 10.000 de oameni au, trecut pe, au venit pe Marea Ege zilnic, acum avem cam 100 de oameni. Sunt declarații politice, care, din păcate, afectează negativ imaginea de ansamblu a relațiilor dintre UE și Turcia și am spus în mod repetat că trebuie să oprim acest tip de diplomație și trebuie să rămânem pe subiectul principal al cooperării noastre. Cunoașteți care sunt declarațiile actuale din presă pe care le-a făcut președintele Erdogan. Însă trebuie să vedem imaginea de ansamblu. La Turcia cumva exploatează aceste, acord, aceste decizii astfel încât să își promoveze propriile politici. Însă trebuie un lucru să fie clar. Avem nevoie de Turcia și trebuie să ne folosim de toate mijloacele pe care le avem la dispoziție astfel încât să menținem Turcia alături de noi. Însă noi, UE, nu dorim să ne diluăm standardele, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Cred că turcii vor înțelege și cred că vor continua să lucreze cu noi. Ținând cont de turbulențele geopolitice din zonă, pentru mine există o singură cale de urma pentru Turcia, să se apropie de Uniunea Europeană. E o situație foarte tragică și e un catalizator pentru Turcia și Europa să colaboreze îndreaproape. Pentru a încheia, trebuie să spun că vom continua munca. Dacă ceva se întâmplă și această declarație nu mai funcționează, atunci nu Uniunea Europeană va putea fi arătată cu degetul. Traficanții aceștia operează într-un mod foarte eficient. Îmi pare rău să spun însă e o afacere de succes. Știm unde se află aceștia și știm că, colaborând cu Turcia, putem să distrugem rețelele de traficanți. Însă aceștia sunt foarte inteligenți, au început deja să o ia pe alte rute și probabil aceasta și explicația pentru care cifrele au scăzut pe Marea Egee. Însă există presiune în acest moment asupra Bulgariei. Și au existat și incidente săptămâna trecută, pentru că și Bulgaria a fost o țară care nu era bine pregătită să se ocupe de asemenea subiecte, cum au stat lucrurile și în Italia și Grecia pentru că toată lumea credea că e o problemă în sudul Europei, acum e o problemă paneuropeană. Cum facem față acestor provocări? Vom insista să continuăm colaborarea cu Turcia. Italia. Poate aveți nevoie de mai multe informații pe subiect. Cei care vin prin Italia, majoritatea dintre ei sunt migranți um, nereglementați, nu sunt solicitanți de azil. De aceea trebuia să existe de la început hotspot-urile atât în Grecia și în Italia. Însă, cum vă spuneam la început, aceste hotspot-uri sunt acum operaționale, pe deplin. Fluxurile din Italia spre Europa nu se înregistrează din cauza afacerii cu Turcia. Nu știm bine cum arată situația. Nevoi medii și pe termen lung. Prioritatele, prioritățile noastre vă sunt bine cunoscute. Pe baza programelor naționale, în principal, vom continua să punem în aplicare agenda noastră. Minorii neînsoțiți, cei mai vulnerabili, partea cea mai vulnerabilă din acești oameni disperați care vin spre Europa pe mări agitate, ei bine, ei se află în vârful listei noastre de priorități. Din păcate, cifrele sunt foarte, foarte ridicate. Doamnă Gresle, suntem de acord. Știți care e politica noastră cu statele terțe. Încercăm să introducem anumite stimulente. Avem parteneriate cu state terțe. Ne dorim nu doar să cheltuim bani fără să avem o strategie. Știți că de curând am adoptat programele de parteneriat cu majoritatea dintre aceste state. Colaborăm cu țările africane, dar și cu țări ca Pakistanul și altele din regiune. Am fost acolo, am încercat să negociez cu aceștia. Permiteți-mi să vă spun că nu a fost ușor deloc. Însă, din experiența politică, dacă e necesar, atunci ne vom folosi de condiționalitate plătim foarte mulți bani. Major, dono, donatorii majori sunt cei care sprijină aceste țări pentru dezvoltare. Ne dorim ca aceste țări să fie mai democratice și să meargă pe calea progresului. Însă ele trebuie să înțeleagă ce le cerem. Le cerem să coopereze cu noi astfel încât să putem gestiona migrația nereglementată și trebuie să demonstreze că într-adevăr vor să acționeze. Vă voi da un exemplu. Mă aflam în Pakistan acum câteva luni. Pakistan nu vrea să își reprimească proprii cetățeni. Și știți că există sute de mii de pakistanezi acum în Europa. O parte din ei pretind că nu sunt pakistanezi. Oricum, aceștia au fost identificați și trebuie să meargă înapoi acasă. Am fost acolo, mi s-au dat multe promisiuni. M-am întors cu uh, mesajul că Pakistanul vrea să coopereze. Și apoi, când am început să stabilim operațiile interne, cu un minut înainte să decoleze avionul, a oprit tot. Ne-a oprit, au descoperit niște um, argumente politice, tehnice, de administrație stupide. Administrația s-a schimbat, au început iar să deschidă ușa, același lucru se întâmplă cu Marocul și alte state din regiune. Vă spuneam la început că nu e o chestiune facilă. Europa n-a fost doar nepregătită. Existau țări din Europa care aveau experiență cu migrația, ca Germania și alte state, însă restul, majoritatea dintre ele, nu aveau niciun fel de experiență. Erau țări exportatoare de migranți. Nu erau state obișnuite cu primirea de migranți. Da, au existat valuri uriașe de refugiați după al doilea război mondial și pe vremea sovietică, să nu uităm. Mai ales în țările în care cetățenii au putut să fugă de presiunea sovietică. 500 de mii de cetățeni maghiari au fugit din Ungaria pentru a ajunge în Europa după 1968. Menționez Ungaria din cauza poziției pe care a luat-o guvernul maghiar. Din fericire, au apărut și alte modele de gândire acum. Avem experiență, însă experiența pe care o avem e foarte diferită. Această chestiune ne va mai preocupa încă unul două decenii. Această eră va fi văzută ca era mobilității umane. De aceea am avut această inițiativă de a ridica totul la scară globală o inițiativă astfel încât să existe un Consiliu extraordinar al ONU, care există acum la inițiativa UE. Trebuie să fim foarte bine pregătiți. Trebuie să consolidăm statele membre. Trebuie să înțelegem că trebuie să acționăm și să reacționăm și să luăm o poziție ca europeni. Pentru a putea face toate astea, da, trebuie să cheltuim bani. Nimic nu poate să se facă fără bani. Și da, toată lumea cere mai mulți bani și mai mulți bani. Însă DG Home a făcut lucruri foarte bune. Noi suntem responsabili pentru deciziile politice care ajută acum la implementare, cum o fac statele membre. Însă vă pot asigura că banii pe care îi cheltuim sunt folosiți și sunt cheltuiți pentru o cauză foarte bună care acoperă atât uh, eforturile noastre politice cât și cele umane. Cred că nu prea mai avem timp. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați dat dovadă de angajament pentru o gestiune financiară bună. Suntem de acord pe acest punct. Rămân la dispoziția dumneavoastră, oricând credeți că ar fi util pentru dumneavoastră, întotdeauna util pentru noi. Pot să vă asigur să venim aici și să vă dăm informații cu toate detaliile care au de-a face cu modul în care lucrăm, ce lucrăm, care sunt problemele cu care avem de-a face și ce, de ce avem nevoie astfel încât să punem în aplicare politicile. Din moment ce sunt aici cu prietenul meu, domnul Matias Grote, aș dori să-l felicit pentru eforturile personale făcute, pentru că a făcut o muncă fantastică în următorii doi ani și nu pot decât să repet și să vă spun că a fost mentorul meu încă de la început. Și mulțumită acestei experiențe uh, devin un adevărat expert în migrație. Vă rog să țineți cont de ce vă spun. Nu sunt aici ca un gardian al tratatelor, ci sunt aici și ca un profesionist în migrație. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Poate domnul Matias ar putea să spună și dumnealui ceva, câteva detalii. Emergency. Mulțumesc. Vorbim despre uh, ajutorul pentru urgențe pentru a răspunde întrebării doamnei Ala Sender. Între 2014 și 2016 am alocat aproximativ 662 de milioane de euro pentru ajutor de urgență pentru 14 state membre. Am um, organizat în cadrul Direcției Generale o structură specială ca atunci când statele membre ne solicită ajutorul de urgență să avem o comisie care știe uh, că poate acționa uh, independent, mă poate consilia în ceea ce privește uh, posibilitatea de a aloca sau nu acest ajutor de urgență. Nu voi intra în detaliile modului în care am cheltuit cele 662 de milioane, însă pot să vă dau, de exemplu, în contextul migrației, Uh, un exemplu și anume uh, primire, uh, cazare, renovarea centrelor de primire, iar în ceea ce privește supravegherea frontierei, am oferit echipamente pentru supravegherea frontierei, echipamente mobile. Am încercat pentru asta să mobilizăm niște fonduri. Întotdeauna însă ne întrebăm dacă avem de face cu o urgență reală și dacă echipamentele și banii ceruți sunt chiar folosiți pentru urgență sau mai degrabă pentru anumite eforturi pe termen mediu sau lung. Mulțumesc! Ja, Da, vă mulțumim pentru informațiile suplimentare. Raportorul are acum cuvântul. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc comisarului Avramopoulos și domnului Rute. Domnule comisar, ne spuneați că totul ne-a găsit nepregătiți. Statele membre, pe statele membre în 2015 migrație, refugiați, toate acestea nu există din 2015. E o problemă globală de ani de zile. Și conflictele din apropierea noastră și de mai departe sunt mai vechi de 2-3 ani. Problema a fost mai degrabă că avem o politică care apare în tratatele noastre, în tratatul de la Lisabona, politică de apărare, politică externă, dar în continuare s-a mers pe metoda interguvernamentală. Tratatele pe care le-au semnat statele membre și acordurile, fie că vorbim de Dublin, de Schengen, nu au fost baze suficiente astfel încât să acționăm în comun. De exemplu, am vorbit despre combaterea terorismului. Și atunci cum se poate ca teroriștii să se miște între Franța, Belgia, Ungaria, liniștiți, pot să cumpere arme și apoi pot să înfăptuiască faptele lor oribile fără ca noi să putem face, face, face nimic. Și, și dumneavoastră Comisia și noi Parlamentul trebuie să punem presiune asupra statelor membre să-și respecte angajamentele. Apoi fondurile. Avem fondul de ajutor pentru Turcia, fondul fiduciar pentru Africa. Bugetul european a dat fondurile de care era nevoie. Ce au făcut statele membre? Ele au și-au adus contribuția, cum arată armonizarea legislației în domeniul azilului. Apoi s-a tot vorbit despre solidaritate. Estonia a fost un model, a făcut tot ce trebuia, ce trebuia să facă și a luat cota de refugiați, însă în, nu a putut să-i țină, pentru că nu doreau să rămână în Estonia, în scurt timp au plecat de acolo. Și atunci, cum funcționează toate acestea între state? Există mecanismele de care era nevoie? Utilizarea finanțelor. Majoritatea finanțelor vin din degenier pentru uh, refugiați sau de la DEFCO. Aveți o răspundere politică. Doamna președinte, intervineați. Observ că există mulți parteneri care au fost implicați unii chiar prin tratate. Avem acele cote pentru părți pentru 2015, dar care rămân joase. Sunt multe lucruri care au fost prevăzute și nu au fost îndeplinite, chestiuni care rămân deschise și care ne vor preocupa împreună. Domnule comisar, vă mulțumim, spune doamna președinte, mă tem că va trebui să ne reîntâlnim. Tema nu doar că ne interesează, ci și în statele membre, în circumscripții, e ceva ce ne preocupă foarte mult. Vă mulțumesc pentru faptul că vă angajați pentru solidaritate. E exact ceea ce ne dorim și pe acest ton am dorit să încheiem. Credem că va fi o probă foarte importantă pentru Uniunea Europeană și de aceea vă urăm mult succes. Vă mulțumim pentru că ați venit astăzi aici să ne răspundeți la întrebări. Vă dorim mult succes și pot deja să vă promit că la anul ne vom reîntâlni dar probabil vom putea discuta despre o altfel de situație, poate una mai echilibrată. Vă mulțumim și trecem astfel la următorul punct de, or- de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu Curtea de Conduri Europeană, cu președintele acestea. Vom discuta despre programul anual de lucru. Vă spun că voi încheia ședința dacă temperatura în sală nu va fi crescută. E foarte, foarte frig în sală și nu vreau să îngheț aici. Facem următorul punct de pe ordinea de zi doar dacă se rezolvă problema cu temperatura. Thank you. Ja, herzlich willkommen dem Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs. Bine ați venit, domnule președinte al Curții de Conturi, domnule Klaus Heiner Lene, să ne prezentați programul anual și aveți cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari. Foarte pe scurt, aveți textul, documentul, le-ați primit împărțit în sală cu hotărârile pe care le-am luat în ceea ce privește programul de lucru pentru anul 2017. De aceea nu trebuie să intru în detalii, ci vă voi spune care sunt punctele principale. Așa cum știți, indiferent de metodele pe care uh, le folosim, noi putem să ne alegem domeniile asupra cărora să ne aplicăm, însă avem nevoie de atenție și ne dorim ca resursele puține pe care le avem să le punem în aplicare cât de bine. În, din sute de subiecte avem această dificultate de a alege. De aceea, Curtea Europeană de Conturi are un uh, plan anual de acțiune și totul se bazează pe o analiză de risc și, și angajații noștri sunt foarte angajați și e important și dialogul cu părțile interesate, mai ales și cu această instituție, Parlamentul European. Rezultatele proceselor noastre vi le prezint astăzi. Ne-am ales niște teme principale pe care să facem auditor anul viitor și să facem rapoarte. Avem peste 15 rezultate, rapoarte speciale pe care dorim să le facem anul viitor. Vă voi da câteva exemple de teme care ne preocupă. Energie și schimbări climatice. Ne dorim să prezentăm o analiză panoramică și apoi să facem o verificare în ceea ce privește instalațiile fotovoltaice și eoliene. Completarea pieței interne. Vom avea un raport cu privire la administrațiile vamale și libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană. În plus, vom avea și un audit cu privire la libera circulație a forței de muncă calificate. Guvernanța financiară și economică, aici va exista un raport în ceea ce privește procedura de dezechilibru macroeconomic sau acea Macroeconomic Imbalance Procedure și vom avea și o nouă verificare în ceea ce privește Comitetul Unic de Rezoluție, Single Resolution Board. Printre priorități, mai vorbim de creșterea de locuri de muncă prin intermediul investițiilor. Vom avea un raport în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și o nouă verificare legată de EFSI pe care ne-am uh, propus-o. Lupta împotriva sărăciei și excluderii sociale. Aici vom avea o verificare în ceea ce privește măsuri care trebuie luate pentru șomajul pe termen lung. Migrația, integrarea, siguranța europeană, teme pe care tocmai le-ați discutat, ne preocupă și pe noi. Vom avea un raport în ceea ce privește hotspoturile și un nou aduit, fondul de coeziune pentru integrarea refugiaților și migranților. Iar apoi, în domeniul Uh, eficiență mai mare în instituțiile Uniunii Europene, vom avea o revizuire a Curții de Conturi Europene în aprilie și vom face câte ceva și în uh, politica imobiliară a instituțiilor europene. Avem foarte multe propuneri care au venit din partea dumneavoastră a Parlamentului și au avut o influență asupra programului nostru de lucru, au fost incluse în acesta Cam 60% din propuneri vin din partea dumneavoastră și au fost preluate în programul nostru anual. Mai avem câteva puncte care tot de aici vin în legătură cu guvernanța, cu OLAF, o prioritate pentru 2017, reforma regulamentului privind personalul la UE, întârzie de câțiva ani, dar acum, pentru că ne apropiem de CFM cu pași mari și e un rol joacă un rol important subiectul în CFM, credem că e punctul uh, în care ne putem ocupa și de această problemă. Și și Curtea Europeană de Conturi e interesată de acest punct care a fost atât de important în Parlamentul European în ultimii ani. Dorim să le putem oferi cetățenilor noștri acest spectru larg de subiecte. Avem propuneri foarte multe care vin și din această comisie parlamentară și din altele. Detalii despre exemple date și multe alte planuri pe care le avem le găsiți în documentul privind programul anual ca în fiecare an acesta uh, este acompaniat de declarația de asigurare. Ca întotdeauna e nevoie de flexibilitate și trebuie să poată, poate fi făcute verificările de urgență. Vor fi făcute și, sau s-au făcut și în acest an, vor fi făcute și anul viitor. Și Credem că sistemul intern de muncă trebuie să fie și el revizuit, trebuie să avem o prioritizare și apoi lucrurile care sunt uh, cele mai urgente să poată fi abordate primele, iar celelalte care nu sunt atât de importante se poate fi amânate cu câteva luni. 2017 are următoarea caracteristică. Anul trecut, până anul trecut, strategia noastră 2013-2017 se va încheia. Am început deja să pregătim o strategie pentru următorii ani și Um, ne bazăm pe Comisia Cont și pe alte comisii. Din anul 2017 vom începe consultările cu acestea, să avem o strategie pe care să o adoptăm la mijlocul anul 2017 și apoi în toamnă în 2017 să vă o putem și prezenta. Acestea sunt informațiile pe care am dorit să vi le ofer și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări, reacții și comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Domnule președinte, mulțumesc. Astăzi e și Crăciun și Paș deodată, pentru că avem atât de multe subiecte pe care noi le discutăm deja de mult și care acum devin realitate. Cele legate de regulamentul privind personal, aș cădea în genunchi și v-aș mulțumi. Sunt lucruri foarte urgente, pentru că acest regulament privind personal a fost tot amânat, am tot discutat despre el în grupurile noastre. Au tot existat probleme. Există o generație mijloc care nu e vizată. E un lucru foarte, foarte important de care ne bucurăm. Auditul OLAF e dorința noastră pentru că vedem că nu se mai lucrează cum trebuie acolo, nu mai funcționează lucrurile cum trebuie. De aceea e important să fie un audit și în ceea ce privește Curtea de Justiție Europeană pentru că ar însemna un salt înainte. față de ceea, se făcea, ceea ce se făcea până acum. Vă mulțumim foarte mult și prețuim tot ceea ce faceți. Ieri am avut un studiu legat de finanțarea ONG-urilor și am văzut că se dau sume considerabile prin, la ONG-uri pentru care nu există un audit ca atare și atunci ne-am întrebat dacă curtea ar găsi vreodată ocazie de a examina și această problemă și anume ce se întâmplă cu banii care sunt acordați ONG-urilor și ce valoare primim pentru acești bani. Și aici avem foarte puține informații, sperietor de puține. Are cuvântul domnul Liberațchi, vă rog. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezesie, z dużą... Mulțumesc mult, doamnă președintă. Aș dori să salut temele pe care le-ați abordat. Vă concentrați pe câteva subiecte importante. În ceea ce privește subiectele care ne interesează pe noi, este vorba despre descărcare de gestiune pentru Consiliul European. Aceștia nu doresc să coopereze. Ce posibilități avem noi? Cum putem acționa noi? Este o instituție europeană care poate să rămână așa în afara oricărui control? Ei trebuie să își definească propriile reguli care li se aplică pentru această descărcare de gestiune? Și apoi, aș dori să mai abordez o chestiune vis-a-vis -vis de ONG-urile despre care vorbea doamna Gresle. Putem vorbi despre transparența finanțelor lor și atunci ei, ONG-urile, ne spun că ei trebuie să se ocupe de propriile lor probleme. Adică ei ne spun nouă că trebuie să ne vedem de ale, să ne vedem de ale noastre, în timp ce ei, de asemenea, sunt foarte interesanți de transparența noastră. Ori noi ne, pe noi ne interesează transparența lor, suntem uh, ignorați. Nu mai dorește nimeni să intervină, așa că, domnule președinte, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc pentru cele trei întrebări pe care mi le-ați adresat. În primul rând legat de ONG-uri, prin uh, rapoartele performanțe pe care le facem, le cuprindem și pe acestea. Și ne, sigur, și acum facem verificări pentru aceste ONG-uri. Când uh, făceam multe verificări pentru dezvoltare, întotdeauna vorbeam de banii care sunt puși la dispoziție ONG-urilor. Am avut și un raport la care am fost eu raportor, care, în care se discuta de combaterea pedepsei cu moartea și torturii în lume, un raport tipic în care au fost implicate multe ONG-uri. Uh, ce nu am făcut. Până acum nu avem o privire de ansamblu asupra sprijinului acordat ONG-urilor, întreaga procedură prin care sunt sprijinite ONG-urile în Uniunea Europeană. La conferința președinților de comisii s-a exprimat o asemenea dorință, așa că ne vom gândi cum am putea să facem așa ceva, o asemenea verificare. Subiectul are o dimensiune foarte mare, încât probabil nu poate fi totul adoptat, abordat printr-un raport, ci ar fi nevoie de o analiză panoramică. Și cred că dacă Parlamentul face o asemenea propunere, atunci Curtea, într-adevăr, va face ceva în acest sens. Celelalte întrebări de la domnul Liberațchi. În uh, verificările care apar în acest program de lucru. Toate instituțiile sunt implicate în aceste verificări și Parlamentul și Consiliul. Consiliul nu scapă de verificări. Am vrut să spun acest fapt și din când în când mai vedem, mai verificăm și ce face Consiliul. Apoi descărcările bugetare, știu care sunt problemele între Parlament și Consiliu, însă Curtea de Conturi nu poate să fac nim- facă nimic. E o problemă interinstituțională. Așa că Parlamentul ar trebui să se adreseze altor instituții. Însă nu văd cum instituția mea ar putea să aibă vreun fel de influență aici. Cum spuneam, noi avem aceste acțiuni de audit, din când în când mai vedem ce se întâmplă și în Consiliu. La transparență. E un subiect pe care îl avem și în avizul EFSI și în contextul CFM. Joacă un rol tot mai important. Noi suntem convinși că, nu, de fapt mă voi exprima astfel, putem să înțelegem că se creează noi instrumente financiare, mai ales dacă vedem cât de dură e structura bugetului european. Însă nu trebuie să ne scape din nou faptul că trebuie să avem o perspectivă pe termen lung, să fie din nou accentuată transparența. Și de aceea există multe discuții și aici CFM-ul este o cheie. E un lucru foarte important, o bază pentru transparență și pentru revizuirea pe la termen mediu avem exact aceeași abordare. Ne este foarte clar că noi, Curtea, va trebui să ne ocupăm de instrumentele financiare și pe viitor și întotdeauna vom semnaliza această problemă. Colega Ivanov, am fost la o conferință la Luxemburg de câteva săptămâni și acolo acest subiect a fost unul principal și cred că va continua să fie cel pe care ne îndreptăm atenția noi la Curtea de Conturi. E clar că trebuie să spunem că avem nevoie de această transparență, dar e o decizie a legislatorilor, Comisia, Parlamentul, Consiliul. Ei trebuie să se asigure că obiectivul legat de transparență nu este pierdut din ochi și că, într-adevăr, uh, ne apropiem de relații transparente și probabil în cadrul CFM ar trebui să ne gândim la structuri viitoare, la niște alternative, căi alternative de finanțare. Acesta este răspunsul pe care pot să vi-l ofer la întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! chestiunea legată de transparență, acele accountability gaps care trebuie să fie eliminate. Da, e un lucru important. Și vom fi foarte atenți la toate acestea, ținem cont de ele pentru că vedem care sunt consecințele atunci când există astfel, astfel de viduri de responsabilitate, pentru că se ajunge la tot felul de conflicte și Uniunea Europeană chiar ajunge într-o situație proastă. Vă mulțumesc și pentru reuniunea de la Luxemburg, vă mulțumesc pentru schimbul de opinii. Cu toții am fost de acord că am avut o reuniune foarte bună și de aceea ne, bucurim, ne bucurăm că este continuată colaborarea noastră. Nu mai există alte intervenții din sală. Cred că e o dovadă de încredere că într-un timp relativ scurt am discutat cu dumneavoastră, însă doamna Iala Sender intervine. Ah, solamente queria... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar un minut. A trebuit să ies puțin și n-am fost aici. Aș dori și eu să mă alătur și să alătur vocea grupului meu felicitărilor acordate domnului Lene pentru discuția pe care am uh, purtat-o la Luxemburg, la Curtea de Conturi, și aș dori să-i spun domnului Lene un lucru. Dacă la un moment dat apare vreun conflict de interes sau vreun element micuț de conflict de interes, atunci trebuie să comunicăm cu Curtea de Conturi în așa fel încât să nu uh, afectăm uh, credibilitatea și eficiența rapoartelor Curții de Conturi. Dar am doar să menționez acest mic lucru, trebuie să comunicăm și astfel vom avea cu toții de câștigat. Vă mulțumesc. Colegii Savama. Yes, thank Domnul Sarvama. Sorry. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer mii de scuze că am întârziat. Asta adesea se dovedește destul de dificil să călătorești. În numele PP-ului aș dori să urez bun venit uh, domnului Lene și în legătură cu programul anual de lucru aș dori să spun un singur lucru. Unii s-au întrebat uh, în legătură cu numărul destul de ridicat încă al rapoartelor speciale. Eu unul cred că nu neapărat numărul contează, ci ce apare în rapoarte. Important este accentul uh, și modul în care acesta poate fi schimbat în legătură cu uh, aceste rapoarte. Noi, în cadrul PP-ului, suntem realiști deși avem mari așteptări din partea anului care vine. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumesc pentru ambele întrebări și pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat. În legătură cu subiectul atins de doamna Ayala Zender, am discutat uh, și la Luxemburg acest subiect. Cred că trebuie să avem un dialog permanent și un schimb de opinie, astfel încât să eliminăm neînțelegerile. Am primit mesajul la Luxemburg că, într-adevăr, așa o vom face și Avem între 25-40 de rapoarte speciale pe an. Eu cred că e o cifră potrivită. Nu e prea mult dacă ar fi să fac o comparație cu ceea ce fac curțile de conturi naționale. Noi încă suntem într-un cadru mult mai bun. Și trebuie să nu uităm că aceste rapoarte speciale sunt îndreptate spre părțile implicate în primul rând, adică Parlamentul European în întregimea sa pentru că aceștia se ocupă de lucruri care țin nu doar de buget, de control bugetar, ci și de legislație, elaborarea legislației. Și cele 40 de rapoarte speciale pe care le-am avut anul trecut vedem că există cam un raport și jumătate pe comisie parlamentară existentă în Parlamentul European. Nu e o cifră atât de mare și cred că vom reuși să acționăm tot așa și pe viitor. Ce mi-aș dori eu? E un subiect pe care îl discutăm la nivel intern acum și care apare și pentru strategia după 2017. Mi-aș dori ca rapoartele noastre să fie și mai bine concentrate, să avem mai multe audituri speciale, adică cele care se fac pe timp scurt, în termene foarte scurte și cu mai puține obstacole tehnice în care putem descrie foarte bine ce se întâmplă și să avem o actualizare mai bună a situației. Și în februarie anul viitor vom, uh, voi participa la uh, CCC și voi ruga pe președinți să facă propuneri în legătură cu temele pe care și-ar dori să le abordăm. Și apoi vom decide în programul pentru 2018 cam din nou să preluăm 60-70% dintre subiecte. Pentru că de multe ori noi terminăm programul uh, și când încep alți președinți de comisie mandatul lor. E o situație nemulțumitoare și trebuie să o schimbăm. Și de aceea e important să existe audituri speciale pentru că putem să acționăm mult mai repede, ajungem la rezultate mult mai repede, măsurile luate sunt de actualitate. Așa că vom avea o discuție internă astfel încât să îmbunătățim situația și să ne apropiem de obiectivele sub uh, regulamentul financiar unde există un termen de 13 luni. Noi am reușit să scădem la 17-18 luni, e deja un progres, însă nu ar trebui să așteptăm atât de mult niște rezultate. E o muncă în desfășurare, însă cred că voi putea să vă dau informații importante și în următoarele luni și următorii ani. Cred că acestea au fost cele două întrebări, vă mulțumesc. Mulțumesc, vă mulțumesc că v-ați implicat în toate acestea, primiți mulțumirile noastre și da, cui mai folosește dacă informațiile ajung prea târziu. De aceea e foarte important ca să mergeți împreună cu ceea ce se întâmplă la nivel legislativ. Propunerile sunt foarte importante, avem un, un calendar foarte ambițios, tot ce se poate face mai repede e minunat. Cred că avizele curții de conturi nu ar trebui să le primim la sfârșitul rapoartelor noastre, ci trebuie să stea la început, pentru că sunt descoperite multe lucruri care pot să aibă o influență pozitivă. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Dar dacă nu ne mai vedem, atunci vă doresc Crăciun fericit. Și noi mergem mai departe cu aceste rapoarte speciale. Rapoarte speciale acum avem pe doamna Ivanova în ceea ce privește instrumentele financiare. Vă mulțumim că ați venit. La revedere, domnule Elene. Da, și ajungem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Raport special 16 per 2016, obiectivele în materie de educație ale UE. Aș dori să salut grupul de vizitatori ai colegei Pitera. Ne bucurăm că vă aflați aici. Poloneza mea e foarte proastă, așa că nu vă pot saluta în această limbă. Însă îi dau cuvântul doamnei Ivanova și raportorul se grăbește spre noi, dar uh, raportorul știe deja ce se întâmplă. Bine ați venit, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, întotdeauna e o mare plăcere să revin la cont. Stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru flexibilitate și pentru faptul că mi-a uh, facilitat uh, prezentarea acestui uh, raport, obiectivele educaționale ale Uniunii Europene, criteriile de performanță și așa mai departe. Aș dori, de asemenea, să Mulțumesc uh, pentru uh, documentele pregătite de domnul raportor, domnul Von. Cum ne-am hotărât uh, să audităm acest subiect important la curte? Ei bine, unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene este să ofere cunoștințe, oferind cetățenilor acces pe scară largă la educație. În acest context, rolul Uniunii este de a susține, coordona și suplimenta rolul statelor membre care își păstrează competențe complete și exclusive în legătură cu politicile educaționale. Toate acestea se reflectă și în sumele pe care le alocă statelor membre uh, pentru educație. Conform uh, datelor Eurostat, uh, contribuția națională pentru educație între 2007 și 2011 a fost de aproximativ 3200 de miliarde de euro. Contribuția Uniunii Europene este destul de limitată în termen procentual, însă totuși semnificativă în cifre absolute. Un european a contribuit cu 33,7 miliarde de euro în perioada 2007-2013. Alocările pentru 2014-2020 sunt de aproximativ 27,1 miliarde de uh, euro. Educația este un subiect foarte vast. Noi ne-am axat pe acele obiective educaționale ale Uniunii Europene care au fost vizate de finanțare europeană. Pentru raportul nostru, obiectivele educaționale au acoperit uh, mai ales uh, pe acelea uh, implicate în traininguri pentru 2010 și 2020 și strategia Europa 2020. Obiectivul nostru principal a fost să evaluăm dacă finanțarea Europei a fost eficientă pentru a atinge obiectivele politicii în domeniul educațional. Pentru a face asta ne-am gândit dacă obiectivele educaționale au fost uh, abordate așa cum trebuie în perioada 2007-2013. Ne-am gândit firește aici la proiecte și am vrut să vedem dacă Comisia a susținut statele membre pentru stabilirea um, uh, strategii 2014 și 2020 pentru a îmbunătăți uh, lucrurile în uh, comparație cu anterioara perioadă de programare. Au existat 27 de uh, programe operaționale în perioada 2007-2013 care au acoperit uh, 15 state membre și au reprezentat 83% din uh, totalul uh, banilor uh, pentru perioada 2007-2013. Mai mult de atât, uh, am uh, revizuit o uh, parteneriate, acord de parteneriat pentru această perioadă și ne-am axat pe cinci state membre, Germania, Franța, Italia, Portugalia și România. Am ales trei proiecte pentru perioada 2007-2013 pentru fiecare dintre cele cinci state tocmai menționate, având astfel în total 15 proiecte analizate. Aceste proiecte au fost sugerate de statele membre ca fiind uh, uh cazuri de uh, bune practici. Concluzia noastră generală este că um, obiectivele educaționale ale uh, Uniunii Europene au fost luate așa cum trebuie în calcul în proiecte și programele operaționale, însă am identificat uh, anumite neajunsuri în ceea ce privește mai ales monitorizarea performanței. Pentru perioada 2007-2013, Obiective educaționale ale Uniunii Europene au fost abordate în aceste programe operaționale, însă logica de intervenție nu a fost întotdeauna foarte clară. Instrumentele disponibile pentru monitorizare, pentru indicatori și obiective nu au fost întotdeauna adecvate, iar pentru majoritatea programelor operaționale existente, um, nu a fost clar întotdeauna legătura între finanțare și uh, obiective, mai ales atunci când au uh, existat anumite modificări. Nu întotdeauna s-a respectat uh, programarea și, uh, de asemenea, nici obiective n-au fost întotdeauna ilustrate așa cum trebuie, pentru că uneori uh, indicatorii de performanță erau lipsiți de relevanță. Pentru perioada 2014-2020 am identificat uh, uh câteva îmbunătățiri uh, în raport cu perioada de programare anterioară. Am văzut că Comisia a oferit sprijin statelor membre pentru a-și gândi programele operaționale iar acestea au uh, respectat obiectivele educaționale ale Uniunii Europene și au oferit uh, o intervenție, uh, o logică de intervenție foarte clară. În ceea ce privește um, indicatorii comuni pentru rezultate, e clar că aceștia s-au îmbunătățit însă cadrul în continuare nu a detaliat așa cum trebuie cerințele uh, specifice pentru alegerea indicatorilor, pentru care uh, priorități de investiție trebuiau gândiți și așa mai departe. Ori asta a limitat posibilitatea de a asigura uh, consecvențe între aceste programe operaționale. Am înțeles că există și anumite dificultăți în ceea ce privește perspectivele de ocupare în relația cu diversele programe educaționale am luat în calcul uh, și specificarea uh, indicatorilor uh, pentru rezultate ai comisiei. Noi credem că ar trebui să se stabilească obiective pentru fiecare prioritate investițională. Atunci când se fac modificări la programele operaționale, la solicitarea statelor membre, încurajăm comisia să stabilească o legătură clară între prioritatea investițională și uh, indicatorii de rezultat uh, adecvați. De asemenea, statele membre trebuie să ofere explicații pentru uh, programare și pentru alucările financiare. În ceea ce privește statele membre, ea trebuie să se asigure că există o legătură foarte clară între proiectele alese și uh, uh performanța uh, în ceea ce privește opera, uh, indicatorii operaționali uh, educaționali ai Uniunii Europene. Indicatorii trebuie de asemenea gândiți pentru a demonstra eficiența programelor. Sperăm că aceste concluzii și recomandări uh, vă vor fi de folos. Sperăm că veți putea cu ajutorul lor să îmbunătățiți uh, uh, managementul unor astfel de inițiative pe viitor. Suntem gata să purtăm și o discuție foarte fructuoasă. Încă o dată, mulțumim um, raportorului pentru un document excelent. Vă mulțumim. Raportorul are cuvântul. Yeah, uh, yeah, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că v-am prins la timp. Am avut o întâlnire cu doamna comisar Crețu, comisarul pentru dezvoltare regională, uh, însă uh, am primit un mesaj de la asistenții mei că a trebuit să vin cât se poate de repede aici pentru că se abordează punctul meu și am fugit pe coridoare să ajung aici. Am ascultat raportul Cursii de Conturi. Aș dori să mulțumesc doamne Ivanova pentru această contribuție pe un subiect atât de important. Pot să spun că atunci când am citit mai întâi titlul acestei inițiative, mi s-a părut uh, că subiectul uh, pe care l-a abordat curtea era destul de uh, interesant, pentru că educația a fost întotdeauna responsabilitatea statelor uh, membre. Uh, Însă, raportul uh, firește subliniază că în Europa 2020 Comisia chiar și-a stabilit câteva obiective și uh, măsuri de performanță pentru sistemul educațional. De aceea avem și acest uh, raport și de aceea doamna Ivanova a vorbit despre domeniul de aplicare acestui raport în general. Cât privește datele, sunt de acord cu aproape tot ce se regăsește în raportul Curții de Conturi. Cred că avem aceeași problemă acum ca și din trecut, și anume că Putem înțelege că s-au făcut anumite progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor pentru educație, însă adesea este foarte greu să se creeze o legătură între finanțarea europeană și aceste uh, obiective și îmbunătățiri în sistemul educațional. Am purtat discuții similare și în trecut atunci când am vorbit despre impactul uh, finanțării ESF asupra uh, tinerilor, asupra vârstnicilor, uh, asupra minorităților etnice, asupra femeilor și așa mai departe. Întotdeauna am purtat discuții similare, că s-au făcut progrese, însă e greu să măsurăm salutăm aceste progrese în legătură cu uh, ESF. Raportul este unul bun, nu este unul controversat. Din nou, acest lucru mi se pare uh, bun, nu vrem să existe prea multe controverse. Și cu siguranță salut faptul că Comisia a acceptat toate uh, recomandările făcute de către curte, iar în ceea ce privește recomandările mele, bine, am făcut niște comentarii în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării performanței, asigurarea unei uh, mai bune valori pentru bani, analizarea cadrului de performanță, analizarea condiționalităților existante, măsură, măsurarea rezultatelor și gândirea unor indicatori uh, uh, clari și rezonabili pentru a califica uh, rezultatele. Asta ne așteptăm, de fapt, de la un astfel de raport. Pentru mine este foarte important să existe o gestionare adecvată adecvată uh, în folosul performanței și că se respectă obiectivele strategiei 2020, uh, de exemplu, în ceea ce privește reducerea abandonului uh, școlar. Aici s-a făcut progres, de asemenea însă trebuie să ne gândim puțin și la ce se întâmplă după încheierea ciclului educațional, cu ocuparea și așa mai departe. Trebuie de asemenea crescută, um, sporită legătura care se poate face între finanțare și performanța obținută. Mulțumesc. Colegin Labaiova, bitte. Mm, Doamna Labaiova. Sure. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragă Eliana și dragi uh, colegi, mai întâi mulțumesc pentru acest uh, raport. Cred că chiar demonstrăm imediat uh, ceea ce vorbeam cu președintele Curs de Conturi, și anume că avem rapoarte concrete, că asta ne dorim, rapoarte bazate pe rezultate concrete. Acest lucru sunt importante pentru viitorul Europei, pentru că până la urmă vorbim aici despre tinera generație și despre cum am putea să facem lucrurile mai bune pentru ei. Mai târziu astăzi voi prezenta un uh, raport în legătură cu misiunea noastră din Italia. Am fost acolo în uh, Sicilia și în Calabria în uh, iulie și e foarte interesant acest raport pentru că acolo am văzut uh, sinergiile între ESF și uh, inițiativa Garanții pentru Tineri și inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor. Întotdeauna trebuie deci să ne axăm măsurile pe rezultate. Dar în cazul educației, atingerea obiectivelor uh, uh, cred că trebuie să mai reținem un aspect și anume sinergia dintre diversele programe între SF, Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor și Garanția pentru Tineri. Uh, Derek, mi-au plăcut mult recomandările tale. Cred că aș putea să fac câteva amendamente în acest sens pentru a obține o strategie mai bună. Pentru că și în Italia am uh, văzut uh, că implementarea se realizează prin diverse programe și totul este gestionat de o autoritate centrală sau o autoritate regională. Sistemul este foarte complex, este foarte dificil chiar și să îl monitorizăm. Deci, uh, cred că trebuie să legăm uh, uh, educația de inițiativele de ocupare. Acest lucru este absolut obligatoriu. De asemenea, trebuie să legăm strategiile educaționale um, de capacitatea de ocupare a unui loc de muncă de către tineri. Eu cred că o mai bună sinergie ar îmbunătăți rezultatele pentru cei care tocmai termină școala. Aș dori așadar să un întreb curtea care este opinia sa în legătură cu posibilitatea de a consolida legătura între finanțarea pentru educație și uh, finanțarea pentru ocupare. De exemplu, uh, garanția pentru tineri sau uh, inițiativa pentru ocupare în rândul tinerilor. Toate acestea pentru a îmbunătăți rezultatele, adică uh, ocuparea în rândul absolvenților uh, uh, proaspeți. Apoi, uh, care sunt uh, principalele neajunsuri la capitolul uh, monitorizare și cum am putea îmbunătăți acest uh, capitol pentru a monitoriza noi și dumneavoastră lucrurile mai bine. Cum putem fi siguri în legătură cu acești indicatori? Vă mulțumesc oricum pentru munca făcută și mulțumesc lui Derek pentru un text minunat și pentru niște recomandări foarte bune. Mulțumesc! Weitere Mulțumim, nu mai doresc alți colegi să intervină, așa că are cuvântul acum Comisia, doamna Sucova Toșeva, de la DG vă rog. Thank you very much. Very much. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. welcomes both the Court of Auditors. Comisia salută raportul Curții de Conturi cu privire la obiectivele în educație și finanțarea din fondul social. Salutăm și analiza din această comisie și luăm nota de recomandări. Eu consider că atât recomandarea curții cât și recomandările acestei comisii parlamentare vor face baza pentru programarea de după 2020. Salutăm în mod special faptul că raportul Curții de Conturi eh, subliniază ameliorările cheie în felul în care sunt abordate obiectivele educaționale prin Fondul Social European și, de asemenea, și prin uh, abordarea Comisiei pe un buget bazat pe rezultate. Comisia salută recomandările Curții de Conturi, așadar, și are drept scop un echilibru între intervențiile europene și intervențiile din Fondul Social European. Ori de câte ori pregătim uh, propuneri. Sistemul actual de monitorizare permite monitorizarea tuturor indicatorilor de rezultate. Statele membre sunt obligate să raporte cu privire la toate aceste, toți acești indicatori comuni și primele informații sunt transmise Comisiei în primul raport anual de punere aplicare din iulie, și, care a, a fost uh, prezentat. Deci se poate se pot monitoriza rezultatele de angajare chiar și în momentul în care statele membre nu au definit anumite ținte. Comisia se va asigura că aceste rezultate sunt vizibile și va pregăti o sinteză în acest sens pe care o va prezenta Parlamentului. Comisia subliniază îmbunătățirile semnificative și pentru perioada de până în 2020, mai ales în ceea ce privește obligațiile de raportare cu privire la indicatorii comuni de rezultate și pentru evaluările de impact pentru axe de prioritate. În ceea ce privește măsurarea efectelor asupra ratei de angajare, Comisia sublinează faptul că, rezultatele, că indicatorii de rezultat pe termen scurt și mediu vor fi colectați pentru toate eh, prioritățile de investiție și vor fi folosiți și pentru prognozele pe termen lung. S-a identificat nevoia de a face o legătură mai strânsă între investițiile în educație și uh, rata de angajare. Și atunci s-a identificat și nevoia de a monitoriza toate aceste chestiuni, ceea ce noi vom face. Pentru următoarea perioadă de programare ne vom gândi să specificăm uh, indicatorii de rezultat standard, respectiv țintă, pentru fiecare dintre prioritățile de investiție. Însă vă aduc aminte că pe un echilibru bun între toate aceste nevoi, pe de-o parte, și povara administrativă pe de altă parte, de asemenea trebuie să nu ne scape din vedere când ne gândim la perioada după 2020 și în aceste baze vom lucra noi. Vă mulțumesc! Vielen Dank für die Stellungnahme. Vă mulțumim pentru intervenție, care nu a răspuns neapărat la întrebările pe care le așteptam. Doamna Ivanova are cuvântul. Madam Chair, uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc onorabilor membri pentru întrebările excelente pe care ni le-a adresat. Domnul raportor s-a referit la performanța generală a Fondului Social European și și doamna Dlabaeva a făcut referire la acest aspect. Ca să răspund domnului Vaughan, da, am constatat chestiunile acestea legate de, de performanță în mai multe dintre rapoartele noastre speciale de la curte care au vizat uh, angajarea tinerilor, microfinanțe, angajații în vârstă, etc. Pe lângă faptul că FSE se descurcă mai bine din punct de vedere legal și operațional decât Federe. însă este mai dificil să evaluăm toate aceste lucruri. O explicație poate fi propusă aici. Cadrul juridic pentru perioada anterioară se baza pe un set foarte restrâns de indicatori. De aceea a fost foarte dificil să măsurăm rezultatele concrete. Astfel se ajunge și la întrebarea doamnei de la Baiova, care viza sinergia dintre FSE, diversele programe din FSE. Sunt complet de acord cu dumneavoastră. Țin minte discuțiile noastre când v-am prezentat primul raport cu privire la garanția pentru tineret și raportul pentru echipele de acțiune pentru tinere, domnul Von era și acolo raportor. Am avut aceeași dezbatere și acolo am ajuns la aceeași concluzie. Inițiativele respective nu sunt o soluție universală, nu sunt un panaceu pentru problema șomajului în rândul tinerilor. Avem nevoie de abordare complexă și integrată, în care se stabilesc ținte de educație în mod corect, în așa fel încât să se țină seama de nevoile pieței. Și doar astfel toate aceste programe vor reuși să reducă șomajul în rândul tinerilor. Cum se poate face legătura cu angajarea? Avem o secțiune în raport, consolidarea legăturii dintre educație și angajare. Cred că deficiențe, deficiturile de aptitudini trebuie să fie o, o chestiune centrală în orice soluție pe care am propune-o și aceste lucruri vor uh, apărea într-un raport special de la anul. Apoi, în ceea ce privește indicatorii de performanță, ținând seama de cadrul restrâns din, program, din perioada de programare anterioară, ne-a fost dificil să măsurăm toate aceste chestiuni. Pentru noua perioadă de programare trebuie să putem furniza indicatori de performanță pe care să-i putem folosi într-adevăr ca să măsurăm performanța. Uh, pentru că până acum am putut măsura numărul de participanți. Dar ce este numărul de participanți într-un program? Oamenii înregistrați să facă ceva. Dar care este rezultatul concret? Se angajează după o anumită formare sau după ce au căpătat anumite aptitudini. Nu au niciun indicator care să măsoare acest lucru. Vreau să mai subliniez un lucru. Este important să nu exagerăm cu acești indicatori. Să nu punem o povară prea mare cu acești indicatori. Pentru că este importantă și simplificarea. Trebuie să găsim echilibrul just între mai mulți indicatori care să ne fie utili pe de-o parte și simplificarea procedurilor pe de altă parte, în așa fel încât să nu distrugem stimulentul beneficiarilor de a candida pentru acest gen de fonduri. Sunt de acord cu concluzia dumneavoastră, trebuie să existe o sinergie între diversele programe și cred că în raportul care urmează, mai ales pe garanția pentru tineret, vom constata câteva dintre aceste concluzii. Vă mulțumesc! am Da, încheiem acest punct de pe ordinea de zi cu acestea și m-aș bucura dacă Comisia chiar ar răspunde la întrebările pe care, care le-au fost adresate și nu să citească textul prepregătit. pregătit Bun, închidem acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 11, instrumente financiare, un uh, raport foarte interesant și anume bugetul o instrumente financiare în perioada de programare 2007-2013, lecții de învățat, doamna Ivanova din partea curții și raportoarea noastră, uh, raportorul nostru domnul Vali. Doamna Ivanova, aveți cuvântul. Madam Chair, it's... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată este o plăcere pentru mine să vă prezint acest raport, ținând seama de cât de important este subiectul. Domnul Lene, în discursul său de săptămâna trecută, ne-a spus că recent am avut o conferință cu privire la instrumentele financiare în Luxemburg. Doamna președintă Gresle a fost prezentă la acea conferință. Aș dori să îl felicit mai ales pe domnul Vali, raportorul, pentru eforturile, pentru munca sa foarte cuprinzătoare pe acest subiect. Cum am hotărât să pregătim acest raport special în această perioadă de constrângere, de constrângeri bugetare? Există cerințe din ce în ce mai stringente să obținem rezultate cu un buget din ce în ce mai mic și instrumentele financiare sunt o abordare care pot completa utilizarea granturilor. Instrumentele financiare sunt un instrument care furnizează uh, sprijin prin capital, uh, împrumuturi și garanții care trebuie plătite, uh, rambursate ulterior. S-a constatat o creștere în perioada 2007-2013 față de perioada anterioară în acest sector de piață. 1025 de instrumente financiare au fost utilizate de către 25 din 28 de state membre. Aproximativ 14 miliarde de euro au fost plătiți drept contribuții către aceste instrumente până la sfârșitul anului 2014, doar din FED, FEDR și din FSE. Să comparăm acest lucru cu 1,3 miliarde pentru perioada 2000-2006 și 0,6 miliarde pentru perioada 1994-1999. Deci este o creștere substanțială de-a lungul celor trei perioade de programare financiară. Pe lângă cele 14 miliarde pentru perioada 2007-2014, mai avem încă 5,5 miliarde de euro care au fost alocați celor, celor 21 instrumente gestionate central de către Comisia Europeană, care operează în toate cele 28 de state membre. Avem două avantaje foarte clare pentru instrumentele financiare și le dese, sunt menționate deseori în momentul în care sunt, le comparăm cu granturile. Pe de o parte avem posibilitatea de uh, efect de pârghie pentru fonduri publice sau uh, alte fonduri private. Și apoi celălalt avantaj, posibilitatea de a utiliza de mai multe ori aceste fonduri. Au o natură revolving. Obiectivul auditului a fost de a evalua situația actuală, să vedem dacă instrumentele financiare sunt instrument eficient pentru punerea în aplicare a bugetului european pentru perioada 2007-2014. Și apoi am dorit să vedem dacă cadrul abordează în mod corect slăbiciunile și riscurile identificate. Auditul se referă la perioada 2009-2015 și se concentrează pe uh, politici sociale, regionale și de transport, atât la nivel um, de gestiune partajată, cât și la gestiune directă, centrală. Auditul a evaluat 45 de instrumente financiare din 2009 și 54 din uh, auditor de performanță din 2012. De asemenea, s-a organizat o, un sondaj pe lângă 85 de autorități de gestiune cu privire la punerea în aplicare a acestor instrumente financiare. Am identificat patru slăbiciuni majore. Acestea limitează eficiența instrumentelor financiare. Prima slăbiciune este faptul că sunt uh, supradimensionate. Multe dintre instrumentele pe care le-am găsit în FSE sunt supradimensionate și plățile către capitalul de dotare au ajuns la 75% la sfârșitul lui 2014. Intenția statelor membre de a evita dezangajările în această perioadă este un factor uh, crucial pentru aceste supradimensionare ale capitalului inițial de dotare. Situația la sfârșitul 2015 s-a îmbunătățit. După publicarea raportului special am constatat o ameliorare cu o rată medie de plată de aproximativ 75%. Cu toate acestea, considerăm că este o problemă mare în calea utilizării instrumentelor financiare. Am constatat de asemenea că atât gestiunea centralizată cât și cea partajată nu au avut succes în atragerea capitalului privat. Un număr limitat de instrumente financiare FEDER și uh, FSE au avut succes în uh, atragerea unui astfel de capital. Nu în ultimul rând, costurile înalte de gestiune sunt și ele o slăbiciune. Ele sunt mai mari decât uh, în cazul fondurilor de investiții gestionate central sau privat. Sunt și câteva ameliorări în cadrul juridic pentru perioada 2014. Uh, Aici s-au tras anumite învățăminte din perioada de programare anterioară, însă au rămas totuși câteva probleme. De aceea am venit cu 12 recomandări în raportul nostru, care vizează tocmai cele patru slăbiciuni principale pe care le-am identificat. Deci supradimensionarea, problema atragerii capitalului privat, efectul revolving și eficiența de costuri. Noi considerăm că aceste acțiuni vor contribui la creșterea eficienței instrumentelor financiare ca instrument de sprijin. Sper că acest raport va fi util și în contextul avizului uh, deja publicat cu privire la EFSI și uh, în contextul raportului care urmează pe această temă și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim! Este un raport foarte interesant, plin de detalii și nu putem decât să vă felicităm. Am ascultat cu mare interes cele spuse de dumneavoastră și v-ați uh, apropiat puțin de ceea ce ziceam legat de instrumentele financiare. Pentru că există acele vituri în sistem despre care ne vorbeați și care au fost acoperite. E un moment uh, interesant să vedem ce se poate face în continuare. Domnul Vali are cuvântul. Sì, eh, grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto la Corte dei Conti e il, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi, doamnei Ivanova, pentru că au făcut o treabă excelentă. O muncă minunată cea depusă de aceștia. Au fost preluate multe din problemele care apar în raport. Sunt chestiuni despre care noi am discutat în trecut și în raport sunt aprofundate. Sunt făcute mai multe evaluări care pornesc de evaluările trecute și cred că acestea vin cu o valoare adăugată în ceea ce privește munca asupra bugetului. Și bineînțeles, Parlamentul European se va folosi de acest raport. Există un număr de chestiuni unde aș dori clarificări. Ținând cont de faptul că aceste instrumente financiare sunt gestionate într-o manieră centralizată și pârghia pentru capitalul privat nu a fost obținută. E valabil pentru Fondul Social European sumele pentru instrumentele financiare sunt undeva la 2% din total, pentru că există un număr limitat de instrumente financiare pentru Fondul Social European. Efectul de pârghie al pachetalului e ceva la ce ne-am dorit să ajungem. Raportul subliniază o legătură între acestea. Costurile de gestiune pentru comisie s-au dovedit a fi foarte mari în comparație cu beneficiile. Încă o dată, acest management centralizat trebuie să existe sau trebuie să fie utilizat sectorul privat. Costurile de gestionare a instrumentelor în sectorul privat nu sunt mai înalte față de cel public. Am dorit să știm de ce, în multe cazuri, sectorul privat poate gestiona într-un mod mai eficient fondurile. Și am văzut acest fapt. În multe cazuri, bugetele au fost colite de sectorul privat. Cerințele Autoritățile de gestiune nu au putut să facă totdeauna o evaluare așa cum trebuie. Cerințele de piață în jumătate de cauzele din, uh, cauz, din cazurile evaluate au fost supraestimate. Acestea sunt câteva puncte pe care s-a concentrat Curtea de Conturi și aș dori să merg mai departe acum la punctele principale pe care le voi acoperi în raportul meu, puncte care cred că sunt foarte importante. Comisia și statele membre și-au asumat un risc crescut. Cu toate că există contribuția sectorului privat la aceste instrumente și administrarea centralizată a instrumentelor, totuși nu am reușit să atragem suficient capital privat pe timp de criză economică, când cererea este scăzută, investitorii nu au investit în aceste scheme. Dacă nu găsim o cale de a stimula cererea, în acest moment deosebit de important în istoria Europei, atunci ne va fi foarte greu să recâștigăm încrederea investitorilor. Cu toate că rolul jucat de BEI și faptul că există prețuri scăzute ale petrolului care aduc beneficii economiei noastre, ei bine, aceste efecte nu vor fi de lungă durată. Așa că eu cred că trebuie să ne folosim de această șansă pentru a ne axa pe problemele structurale din zona euro și Uniunea Europeană. Acum este important să avem instrumente care să ne ajute să stimulăm economia și să stimulăm încrederea operatorilor de pe piață. Costurile pentru instrumente sunt destul de ridicate și e ceva de ce trebuie să ținem cont. Au existat și anumite decizii în ceea ce privește uh, impozitarea și cred că ar trebui să fie evitate asemenea practici pe viitor și vom discuta un raport în această după amiază. E un subiect pe care l-am discutat și la Econ și unde sunt raportor din umbră. A mai fost identificată și o a doua problemă, așa că analizăm totul cu mare atenție în comisiile de resort și în Parlamentul European în întregime. E important să avem o poziție comună, astfel încât să putem evita evaziunea fiscală care a devenit foarte folosită atunci când sunt folosite instrumente financiare la scară largă în Uniunea Europeană, mai ales sub BEI, dar și în contextul fondurilor structurale unde din nou instrumentele financiare sunt folosite, temeiul juridic de posibilitatea statelor membre să înghețe anum, o anumită parte din fonduri în bănci sau la intermediari financiari și Comisia a ținut cont de acestea în, concluzie, însă, în concluziile sale, însă nu a schimbat regulile. Poate Comisia ar putea să ne mai dea niște informații suplimentare în acest sens și avem nevoie și de o evaluare a performanței și o evaluare ex ante. Multe din instrumentele financiare erau, aveau un domeniu de aplicare mult prea extins. De aceea avem nevoie de evaluare și evaluarea anumitor proiecte financiare care utilizează instrumentele financiare. De multe ori, singura evaluare este făcută de comisie, adică nu este suficient de independentă și avem nevoie de clarificări în ceea ce privește eficiența utilizării acestor instrumente, mai ales când vorbim de finanțarea proiectelor care conțin garanții publice sau proiecte de infrastructură, dar acestea nu aduc profitul scontat în evaluarea inițială, care nu era independentă. Înseamnă că garanțiile publice sunt supuse unui adevărat risc în aceste sisteme, care ar trebui să fie mai transparente și cu responsabilitate la infrastructură. De multe ori um, profiturile sunt privatizate, pierderile sunt publice. Există multe asemenea exemple și în Italia, și în Spania, și în alte locuri. Așa că trebuie să fim foarte atenți când vorbim de finanțarea infrastructurii, să fie eliminate aceste riscuri. Față de ceea ce am spus până acum, în ceea ce privește întrebările pentru comisie, mai am și alte puncte. În primul rând, evaluarea în ceea ce privește sumele înghețate în bănci. Aș dori să știu dacă s-au înregistrat pierderi în acest interval și ce măsuri practice va lua Comisia astfel încât o asemenea situație să nu se repete. Banca Europeană de Investiții e responsabilă pentru aceste instrumente financiare. Obligațiile de raportare există acestea pentru Comisia Europeană și ce face Comisia Europeană să se asigure că există transparență în interacțiunea cu cetățenii europeni și garanții despre utilizarea datelor. Poate Comisia să ne dea o evaluare completă a felului în care se face evaluarea ex post a utilizării instrumentelor financiare de intermediari financiari. Avem nevoie și de o evaluare a performanței. Cred că e neapărat necesară. Uh, Planul Juncker este făcut astfel încât să stimuleze economia europeană folosind aceste instrumente financiare, însă nu știm care e performanța lor. Ce fel de valoare exante am avut înainte de a mobiliza fondurile? Dacă ne dorim într-adevăr să stimulăm economia europeană, să ajungem din nou la creștere și dezvoltare, trebuie să găsim modalități prin care să stimulăm cererea. Dacă nu vom acționa așa, încrederea și incluzând aici încrederea investitorilor privați va rămâne în lipsă. Oricine care dorește să investească va risca să devină falimentar în asemenea circumstanțe. Ne aflăm într-un moment în care la o primă vedere avem stabilitate în economie, însă euro este subevaluat față de ce se întâmpla acum ceva luni. Prețurile scăzute ale materiilor prime, această subevaluare a monedei euro înseamnă că creșterea noastră a fost stimulată artificial. Avem impresia că lucrurile s-au îmbunătățit, însă sunt sigur că aceleași probleme vor apărea pe termen lung. și cred că e una din căile cele mai bune de a încuraja investitorii privați să aibă încredere în noi. Ar trebui să avem politici care să ne permită să evităm instalarea crizelor în următoarele luni. Și acum aștept cu nerăbdare răspunsurile de la Comisie. Domnule Martin, de la DG Regi vă rugăm să răspundeți înainte să mai primească din nou și colegii dumneavoastră cuvântul. Domnule Martin. Mulțumesc mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru că avem astăzi ocazia de a vă arăta care e perspectiva Comisiei în ceea ce privește raportul curții și ca răspuns la munca făcută de raportor. În primul rând, din partea Comisiei, suntem de acord cu părerea dumneavoastră și anume că este un raport foarte important care vine la momentul potrivit, în contextul în care trebuie să fie consolidată utilizarea instrumentelor financiare și anume să obținem cel mai mult și ce, tot ce se poate din bugetul european. Însă, dacă urmăm această perspectivă, e important să o facem în cadrul potrivit. Așa că trebuie, a trebuit să facem un test, să vedem dacă într-adevăr am învățat lecțiile din 2007-2013 și le-am inclus în cadrul pentru 2014-2020. Și vă voi spune ce considerăm noi că am reușit să facem în acest sens. Doamna Panova spune cu dreptate că există această creștere, dar trebuie să o menținem într-o perspectivă. Bineînțeles, am prevăzut creștere pentru 2014-2020, însă dacă vedem cum arată Fondul Structural și de Investiții European, ne gândim undeva la sub 10% din bugetul total pentru fond. Așa că încă vorbim de 90% care se vor face prin uh, granturi. E important ca lucrurile să fie menținute în context. Patru domenii principale pe care le-am identificat ca slăbiciuni pentru 2020 2007-2013 sunt următoarele. Supradimensionarea. Cum spunea doamna Ivanova, punctul de referință pentru auditul curții au fost datele de la sfârșitul anului 2014. Acum avem câteva date actualizate pentru sfârșitul anului 2015 pentru fondurile de politică de coeziune, vom putea să facem bilanțul final la închidere. Ne vom baza pe documentele trimise de statele membre la sfârșitul lunii martie anul viitor. Atunci vom avea toate datele pentru că e finalul perioadei de raportare pentru statele membre pentru tot programul, incluzând instrumentele financiare. Și atunci vom putea vedea întreaga imagine. Însă dacă analizăm situația acum, la sfârșitul anului 2014 imaginea era una foarte variată. Unele state membre erau foarte avansate, altele mult mai puțin avansate în ceea ce privește instrumentele financiare. Cifra totală nu arată prea bine, însă arată că există aceste diferențe puternice. Ce vedem? Vedem o mare îmbunătățire. Cele șase state membre care rămăseseră în urmă în 2015, vedem că aici au existat accelerări importante pentru plățile din fonduri până la utilizatorii finali vedem că există o tendință puternică de accelerare. Și până, au până la sfârșitul anului să termine aceste plăți spre utilizatorii finali. Credem că tendința e una pozitivă și suntem destul de optimiști. Sperăm că majoritatea instrumentelor financiare vor avea succes în a plăti utilizatorilor finali tot ce era sub acel instrument. Există unul, una, două instrumente riscante, pe, unul, două instrumente riscante pe care le-am identificat, însă, da, acestea fiind spuse, nu ne-am dorit să ascundem faptul că au fost niște stimulente greșite în ceea ce privește contribuțiile preliminare la fonduri în anumite cazuri și în anumite cazuri aceste mm, stimulente de supradimensionare. Exista și acea cerință de o evaluare ex ante, astfel încât să se vadă în mod obiectiv care e dimensiunea corectă pentru instrument. Și ce e și mai important, dispoziția de de, um, de plată în tranșe, adică statele membre nu pot plăti 100% în avans acea sumă. Plățile în fond trebuie să fie făcute în etape până la utilizatorii finali. Cred că domnul Vali numea acest proces de înghețare, freezing în engleză, noi foloseam termenul parking pentru instrumente. Credem că a fost abordată și această problemă. Permiteți-mi să trec la următor, următorul subiect, uh, capitalul privat. Bineînțeles, efectul de pârghie este prezentat ca un beneficiu de a folosi instrumente financiare. Credem că, da, este justificat o asemenea acțiune. O problemă pe care noi o avem și e și o limitare pentru curte în raport, pentru 2007 2013 nu exista o obligație sistematică la statele membre să raporteze investițiile private care au fost atrase din utilizarea fondurilor din politica de coeziune e un vid și încercăm să-l eliminăm pentru 2013-2014 vom avea această perioadă de raportare completă. A trebuit să, să ne bazăm și noi, cum a făcut-o și curtea, pe raportarea benevolă. Când vom ajunge la închidere, vom avea întreaga imagine și atunci va fi foarte interesant să vedem ce s-a întâmplat. Efectul de pârghie este important, însă acesta trebuie să fie legat de obiective. Și observăm că există mari diferențe între diferitele produse din diferitele domenii. Doar ca să vă dau un exemplu, avem un fond de dezvoltare urbană în Polonia, unde pârghia e relativ mică, e undeva sub 2. Însă acest lucru este justificat pentru că vorbim de investiții în companii sociale, unde nu se vor atrage mari cantități de capital privat. Pe de altă parte, dacă vedem alte tipuri de sprijin, sprijin pentru IMM-uri, observăm pârghie de un alt fel. Și un exemplu, niște exemple din instrumentele Jeremy care există sub BEI, unde efectul e la 8. Așa că e un spectru întreg, depizând de obiectivul care trebuie obținut. Pentru 2014-2020, cred că avem deja o primă raportare care a fost trimisă de comisie Parlamentului ieri și acolo avem primele indicii, un prim indiciu de raportare mai bună și rezultatele pe care le obținem de aici. Și veți putea să vedeți efectul de pârghie care apare din acestea. Primele indicii în acest sens au fost pozitive. Sprijinul financiar și natura sa ciclică. Am avut o limitare pentru 2007-13, limitare care a fost abordată. Cred că imaginea este din nou una foarte diferită și are de-a face cu timpul, momentul în care a fost fondat instrumentul, știm că a existat o întârziere de acționare a instrumentelor din mai multe motive, factori externi, situația economică, anumite legături legate de dificultăți cu cadrul și așa mai departe. Însă este o chestiune legată și de produse. Nu ne dorim să se dea împrumuturi pe termen scurt, doar ca să existe acest efect de revolving, imediat, pentru că câteodată nu e ceea de ce e nevoie pe piață. active lucrurile stau la fel. Capacitatea de reciclare are nevoie mereu de un cadru mai extins. Așa că trebuie să avem o părere nuanțată, să vedem exact cum stau lucrurile în realitate. Pentru primul raport pentru 2020 există deja un instrument de tip revolving. Așa că, da, e un singur caz, însă ne arată că un instrument care este acționat rapid, care oferă anumite tipuri de progrese, aduce și acest efect de revolving imediat. Management. În cele din urmă, chestiunea costurilor de management și a taxelor. Ei bine, uh, situația la 2014 a fost uh, foarte diferită între statele membre. Și dacă e să facem un calcul, așa cum a făcut și curtea, pentru a vedea care sunt uh, costurile în ceea ce privește taxele și ceea ce se plătește până la urmă beneficiarilor final, lucrurile arată destul de prost din cauza termenilor, termenelor foarte lungi în care banii ajung la beneficiari. Dar până la urmă credem că lucrurile ar putea arăta uh, diferit pentru că uh, s-ar putea să avem uh, o aliniere mai bună între banii care ajung în fond și cei care sunt plătiți din fond. Și atunci am ajunge la o imagine mai rezonabilă. Dar dacă e să ne uităm puțin la regulament care calculează taxele pe baza contribuțiilor la fond, uh, chiar și la sfârșitul 2014 suma calculată era de 1%, ceea ce se aliniază destul de bine uh, instrumentelor de gestionare uh, comună și celelalte instrumente uh, financiare, de asemenea și sectorului privat. Ceea ce am încercat noi să facem aici pentru 2014-2020, uh, cu niște uh, măsuri uh, mai sofisticate de gestionare a costurilor și taxelor, a fost să aliniem totul la normele pieței pentru a oferi stimulentele corecte pentru, pentru instrumente corecte pentru garanții, uh, uh, împrumuturi, granturi și așa mai departe am introdus un element uh, care ține de performanță, pentru că acesta este un uh, fapt uh, critic. Aceste taxe ar trebui plătite doar atunci când există un criteriu de performanță atins. Toate acestea ar trebui aplicate de acum fondurilor europene structurale și de investiții pentru a avea, deci, un element de performanță în modul în care se aplică taxele. Pentru că ar exista astfel stimulente cu privire la calitate și la rezultatele obținute rapid, de asemenea și la fondurile rezultatele uh, uh, obținute rapid. Acestea ar fi principalele realizări. Ajung acum la câteva dintre aspectele aduse în discuție de domnul Vali. Problema taxelor, firește, este una importantă, iar aici cred că uh, putem asista la o evoluție rapidă în ceea ce privește acțiunile care au fost întreprinse uh, Uh, la inițiativa Comisiei pentru a um, face față preocupărilor. Dacă ne uităm puțin la 2007-2013, există puține dovezi care exista probleme semnificative în ceea ce privește uh, abuzul uh, uh, în modul în care se uh, aplică taxele. Însă există un cadru mai uh, constrângător, totuși. Există obligații pentru autoritățile contractante pentru a se asigura că în acordurile de finanțare uh, se regăsesc dispoziții specifice care cer gestionarilor de fonduri să um, aplice niște practici fiscale bune. Toate acestea vor fi consolidate prin propunerea Comisiei uh, în cadrul Omnibus, care ține cont uh, de practicile pentru evitarea fraudei fiscale care vor fi introduse. În ceea ce privește criteriul de performanță, cum ne putem asigura că accentul chiar cade pe performanță? E bine, aici uh, uh, cerința de a avea o evaluare ex ante uh, este una cheie pentru a ne asigura că într-adevăr există un eșec al pieței, că există o nevoie pentru instrumentul nostru acela care este vizat și că găsim produsul cel mai potrivit pentru a ne asigura că nu există stimulente false pe care deja le-am uh, menționat și pentru că există o structură a taxelor ca să se asigure uh, rezultatele. În ceea ce privește proiectele de infrastructură, uh, lucrurile nu sunt diferite. Adică aceste proiecte trebuie susținute printr-un instrument uh, financiar și uh, atunci mecanismul de valoare exante va fi aplicat și acolo. Însă uh, vor mai exista și alte controle suplimentare exercitate de către comisie pentru că vom vorbi de ceva care va solicita o modificare de program, ori aceste chestiuni trebuie examinate. Firește, pentru aceste proiecte de infrastructură în afara instrumentelor financiare, ei bine, acestea sunt marile proiecte care fac obiectul unei analize mai uh, detaliate. Cu privire la uh, raportare de către BEI, uh, ei bine, aici este important să facem distinție între instrumentele de nivel european în care a fost implicată și BEI, unde a existat un acord pentru asta din partea Comisiei, Uh, și unde există o raportare din partea Comisiei că este răspundător pentru aceste instrumente și astfel trebuie să ofere uh, rapoarte în baza celor pe care le află de la BEI și uh, apoi, pe de altă parte, instrumentele uh, de finanțare comune, unde BEI este selectată ca și manager de fond. Acolo răspunderea uh, este la nivelul autorității de gestiune, care din nou trebuie să primească intervenția corectă din partea BEI. Din nou, ceea ce am propus noi în cadrul Omnibus, acum câteva săptămâni, a fost să îmbunătățim raportarea prin a fi foarte clar în legătură cu aceste instrumente comune uh, cu privire la modul în care acestea trebuie să funcționeze. Uh, FC are propriul său regulament, uh, dar aici BEI este direct responsabilă și există o cerință de raportare din partea BEI spre comisie cu privire la punerea în aplicare a FC și asta în fața Consiliului și Parlamentului European. Un ultim aspect acum, Împărtășim cu totul uh, analiza făcută de domnul raportor cu privire la folosirea fondurilor publice pentru a stimula economia uh, europeană și cu privire la modul în care bugetul european ar putea sluji ca și catalist pentru, catalizator, mă scuzați, pentru uh, fondurile folosite. Firește, se susține folosirea fondurilor europene de investiții pentru a încerca să uh, folosim la maximum, uh, acolo unde se justifică, fondurile structurale și de investiții ale Uniunii Europene pentru uh, a vedea exact cum EFSI și FSI pot acționa împreună pentru a obține un impact maxim. Mulțumesc foarte mult! dass die Mulțumim pentru clarificări. E important că comisar opoziție. Acum are cuvântul doamna Ayala. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să clarific faptul că num- vorbesc în numele colegului meu Pirinski, care, din nefericire, nu a putut să ni se alăture și mi-a lăsat câteva comentarii pe care trebuie să le prezint. În primul rând, trebuie să-i mulțumesc domnului Vali și să-i mulțumesc doamnei Ivanova pentru uh, acest raport și pentru acest proiect. Uh, cu toții am așteptat cu nerăbdare acest document, mai ales din partea Curții de Conturi. În mandatul anterior s-au înființat toate aceste instrumente financiare. Ele ar, a, lor li s-a dat rolul de alternativă la bugetul european rolul lor a fost acela de a sprijini bugetul european și în ultima programare au crescut atât de mult încât la ora actuală avem o problemă. Nu putem controla și verifica impactul pe care îl au pe teren instrumentele financiare care au fost demarate în uh, mandatul anterior. Și acum noi dorim să îmbunătățim situația tocmai ca să eficientizăm și bugetul. Aș dori să spun domnului Vali că suntem de acord cu recomandările sale Și în ciuda explicației domnului de la comisie, căruia îi mulțumesc, rămân câteva semne de întrebare rezonabile vis-a-vis -vis de anumite aspecte. De exemplu, sprijinul sau cheltuielile destul de mari în domeniul fondurilor publice, prin comparație cu sectorul privat și nu înțelegem de ce. De ce banii din bugetul european nu are un sex appeal atât de mare sau uh, cum stau lucrurile? Persoanele care îl gestionează sunt mai puțin uh, pricepute în a-l face atrăgător sau ce se întâmplă cu gestiunea părții publice din buget față de sectorul privat? Apoi, rezultatele pentru beneficiarii finali. Domnul Pirinski îmi spune că aici avem 3% rezultate față de 60% față de alte instrumente. În al treilea rând, și cred că este important să ținem seama de exercițiul omnibus este absolut uh, nevoie să eliminăm orice semn de îndoială cu privire la faptul că în munca noastră favorizăm în vreun fel sau altul evitarea plății impozitelor. Trebuie să fie clar de la bun început că nu favorizăm niciun, nicio astfel de situație. Apoi, cum se mobilizează fondurile adiționale? încă există probleme cu mobilizarea. Fie că, sunt, fie că e vorba de cele structurale sau de fondul social, în contextul noilor instrumente financiare, cel puțin pe teren, încă există impresia aceasta acum că cu fondurile tradiționale se obțin rezultate mai mari decât cu noile instrumente financiare. De aceea aș dori să ne spuneți mai multe lucruri, să ne clarificați aceste aspecte, ce se întâmplă cu aceste costuri nejustificate pentru gestiune, din câte știm noi și din câte ne comunică tribun- Curtea de Conturi, sunt anumite probleme mai aici. Și de asemenea aș dori să ne clarificați câteva lucruri vis-a-vis -vis de recuperarea anumitor fonduri. Pentru fondurile structurale tradiționale știm cum se pot recupera sumele utilizate greșit. Însă, în cazul instrumentelor financiare, și deja la EFSI am pus această întrebare de un milion de ori până m-am săturat, nu avem aceste informații, nu avem această expertiză. În momentul în care se constată faptul că proiectul nu a funcționat cum trebuie sau apar alte nereguli, aș dori să vă întreb ce se întâmplă. Vom discuta și în contextul omnibus aceste probleme și, și acolo trebuie să existe posibilitatea de a aplica sancțiuni în momentul în care se utilizează greșit fonduri din bugetul Uniunii Europene. Dacă se constată că rezultatele sunt greșite, insuficiente sau dacă s-a făcut un abuz. De asemenea, constat că uh, vor exista și evaluări ex ante. Aș dori să știu de ce nu s-a pus pe masă această alternativă și anterior. Pe mine mă bucură, în orice caz. Pentru că în anumite cazuri este absolut necesară evaluarea ex ante. Și apoi pentru revizuirea perspectivelor financiare, o negociere care se află acum în toi, aș dori să ne spuneți cu sinceritate un lucru Deci avem această perspectivă cum că totul poate să se rezolve, cu în ciuda faptului că bugetul este mai uh, restrâns și putem înmulți pâinile și peștii, tot felul de minuni. Dar totuși trebuie să ajungem la un buget suficient, inclusiv pentru situațiile în care cresc uh, mandatele, de exemplu, pe Europa pentru securitate și apărare. Comisia, ca și colegiul, cum face, fa- se confruntă cu mult mai multe probleme și atunci cum prevede un buget suficient pentru toate aceste sarcini adiționale care pot apărea pe parcurs? Aș dori să primim, am, am primit astfel de răspunsuri de la DG Econ, însă noi trebuie să știm cum se gândește Comisia ca întreg să abordeze toate aceste probleme. Se gândește la mărirea bugetului european sau ce anume, se, ce anume are ca plan. Nu trebuie să spunem doar că totul se va rezolva prin instrumentele financiare. Acestea nu sunt un panaceu. Trebuie să ne gândim și la bănci. Băncile se gândesc la clienții lor. Și în orice caz nu putem rezolva problemele doar cu instrumente financiare. Vă mulțumesc. Frau Kollegin Makovei. Doamna Macovei. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Îmi cer scuze că nu am fost aici în momentul în care Curtea de Conturi a prezentat programul pentru anul 2017 și am o întrebare pentru Curtea de Conturi. Ei doresc să facă un raport special pe conflictele de interes, mai ales în ceea ce privește agențiile care au legături cu industria. În anul 2015, dacă nu mă înșel, am făcut un astfel de raport. Pentru mine a fost prima oară când am văzut un astfel de raport și consider că este o practică ce trebuie continuată. Nu am văzut un astfel de raport anul trecut. Îmi cer scuze, este vorba de 2014. Și acum aș dori să știu dacă Curtea de Conturi prevede un astfel de raport pentru 2017. De asemenea, aș dori să întreb dacă doresc să analizeze eficiența de costuri. Monica, discutăm instrumentele financiare, spune președinta. Doamna Macovei, da, știu, dar e pe ordinea de zi. Curtea de conturi, raportul anual pe 2017. Doamna președinta. Da, dar... Doamna Macovei, da, poate ne pot răspunde că toți sunt aici. Îmi cer scuze că nu am fost aici la momentul respectiv. Doamna președintă, vă rog să analizați documentul programul de lucru al cursii de Conturi și dacă nu găsiți ceea ce doriți, atunci scrieți o scrisoare domnului Lene, domnului președinte. Asta aș dori să vă, sugerez, să vă sugerez eu acum, doamna Macovei. Bine, dar poate ne puteți răspunde pentru raportul special privind conflictele de interes și atât am eu de spus. Vă mulțumesc. Yeah, thank you. I'm sorry. I'm really sorry. Da, mulțumim. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Însă nu putem să o împovărăm pe doamna Ivanova cu acest tip de întrebări. Cred că calea pe care v-am propus-o ar fi mai bună pentru a scrie direct, direct curții. Am o întrebare pentru domnul Martin. Dacă ne uităm, m-am gândit ce ne veți spune și eram sigură că ne veți spune ceea ce tot ne spune și Sofie Invelt și anume că, da, în trecut au fost probleme, dar acum suntem mai puternici și pe viitor nu vom mai avea aceleași probleme. Cred că o parte dintre probleme nu le vom avea într-adevăr, vom avea probleme noi și aș dori să știu de la dumneavoastră ce s-a întâmplat de fapt de am ajuns să avem atâtea viduri legislative în, doc, în, cu regulamentele 2007-2013. Sunt probleme care au fost constatate de Curtea de Conturi și care au apărut. Dacă am fost mai atenți, am fi fost mai atenți, sunt sigur că și, sigură că și dumneavoastră ați văzut toate acestea, le-ați discutat. Și atunci, de ce măcar o parte din aceste probleme nu au fost abordate din timp? De ce nu ați luat măsuri astfel încât să fie evitate? Uh, sunt convinsă, așa cum vă cunosc pe fiecare dintre dumneavoastră, că sunteți niște oameni foarte inteligenți și vedeți lucrurile la fel de bine ca noi. Dacă noi am putut să le vedem, și dumneavoastră puteți să le vedeți, pentru că vă ocupați cu asta toată ziua. Și atunci pe mine m-ar interesa cum au, au arătat discuțiile în comisie și de ce nu s-a făcut ceva de la început. Și aveți cuvântul acum pentru a ne răspunde, vă rog. Yeah, thank you. Uh, thank you, Madam Chair. Um, and um, maybe you won't mind if I leave you. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea dumneavoastră o las la urmă și uh, apoi uh, răspund uh, și mai întâi răspund la celelalte, pentru că a fost uh, înaintea întrebării dumneavoastră o întrebare din partea doamnei Ayala Sender. În ceea ce privește costurile și taxele și modul în care acestea sunt gestionate, pentru 2013 uh, acestea au fost prea ridicate excesiv de mari. Toate acestea în contextul gestiunii împărtășite. Nu acceptăm faptul că există dovezi însă pentru uh, asta în acest moment. E greu să putem face comparații reale cu ceea ce se întâmplă în sectorul privat. pentru că dacă e să analizăm doar ce se întâmplă în uh, sectorul uh, privat, în activitatea de zi cu zi, putem înțelege că modul în care sunt structurate taxele uh, dă naștere la anumite elemente care nu vor fi relevante uh, pentru gestionarea fondurilor uh, la nivelul nostru, pentru că vorbim despre modul în care sunt tratate dividendele, dobânzi, modul în care sunt redistribuite resursele către investitori, către gestionarii de fonduri și așa mai departe. Deci e foarte greu să ne asigurăm că comparăm merele cu mere. Dacă ne gândim la situația pentru 2013 și cifrele de 4,7% care au fost identificate, o cifră care uh, se referă la uh, totalul sumelor uh, percepute ca taxe, Eh, e bine, Uniunea Europeană nu are o imagine diferită față de ceea ce s-ar putea întâmpla în sectorul eh, privat. Eh, ceea ce am putut noi observa atunci când am dezvoltat propunerea pentru 2014-2020 în, discu- în uh, discuțiile noastre cu experții din partea BEI și uh, EIF uh, uh, și alte bănci pentru a încerca să echilibrăm lucrurile, e bine, ne-am dat seama că nu putem să lucrăm uh, total în afara piețelor, pentru că altfel niciodată un uh, gestionar de fonduri nu va prelua un fond dacă facem ceva ce nu se aliniază cadrului acceptat pe piețe. Însă, în același timp, vorbim despre fonduri uh, publice, iar ideea este să obținem uh, uh, un maximum de fonduri care să ajungă la uh, beneficiari. În acest caz, instituția financiare. Deci, uh, avem un uh, sistem care vizează plafoane pentru sume maxime care pot fi plătite din fondurile noastre pentru managerii de fonduri există practic o structură de stimulente, căci n s-ar putea ajunge la plafon dacă nu s-ar îndeplini câtele de performanță. Cu siguranță, așadar, vom face niște analize odată ce avem imaginea finală pentru 2013, după ce încheiem tot procesul și avem raportarea finală. Cu siguranță vom face analiza uh, imaginii finale și vom vedea dacă e ceva ce uh, poate să fie luat în calcul uh, ulterior pentru rafinarea situației pentru 2014-2020. Curtea de conturi ne-a recomandat de altfel să uh, analizăm uh, moduri în care performanța este luată în calcul pentru perioada 2014-2020. Comisia nu a acceptat această recomandare pentru că am considerat că uh, era prematură, că nu aveam dovezi clare legate de nou sistem, dacă acesta funcționa sau nu. Dacă vom îmbunătăți însă raportarea, vom uh, obține o imagine uh, mai exactă, venită la timp, uh, în legătură cu ceea ce se întâmplă an de an cu eficiența fosturilor, fondurilor și vom putea astfel gestiona mai bine costurile și taxele. Ce se întâmplă acum cu beneficiarii finale? Ei bine, din nou vom avea o imagine de ansamblu la final dar tot ce ajunge într-un fond, în principiu trebuie să ajungă apoi și la beneficiarii finali, câte vreme se face o deducere a costurilor de gestionare și a taxelor uh, în conformitate cu regulile existente și în conformitate cu plafonul stabilit. Orice nu ajunge la beneficiarii finali se pierde uh, din uh, bugetul statelor membre, nu din bugetul european, pentru că banii vor reveni la bugetul european, dar vor fi pierduți de către statul membru vizat. Nu pot să mai adaug multe la acest aspect. A existat un acord pentru a ne asigura că instrumentele financiare eh, din fondurile europene sunt eh, verificate în eh, mod absolut riguros și că nu există devieri de la politica care merge împotriva evitării plății taxelor. Practic s-au consolidat uh, respectivele dispozitive în regulamentele sectoriale, iar dumneavoastră în această comisie veți avea în curând ocazia să examinați uh, tot acest uh, proces în următoarele săptămâni, pentru că sunteți în frunte acestui demers. În ceea ce privește efectul de pârghie, Cred că e prematur să spunem că nu ne atingem obiectivele scontate, pentru că am avut multe exemple unde Uh, am văzut că există efect de pârghie substanțial care a fost obținut. Deci chiar nu e momentul să spunem că nu obținem uh, același efect de pârghie ca și în cadrul instrumentelor uh, tradiționale. Cu siguranță nu așa stau lucrurile. Bineînțeles, pentru un instrument de garantare obții un efect de pârghie mai mare decât în cazul unor împrumuturi care depind de beneficiari. Și avem foarte multe exemple de instrumente de garantare cu cifre foarte mari, uh, care depășesc chiar 20. Din nou uh, vom analiza toate acestea în baza cifrelor uh, finale la sfârșit. Însă suntem încrezători că vom putea să demonstrăm că folosirea unor instrumente financiare pentru uh, fondurile de uh, coeziune pentru 2007-2013 în mare parte au dat rezultate. Însă întrebarea este cum putem să facem lucrurile mai bine și la asta reflectăm pentru 2014-2020. Putem să ne gândim cum am putea să facem combinații între EFSI și ESIF. Uh, Uh, pentru a uh, maximiza potențialul de a atrage investiții uh, private, astfel acoperind lipsurile investiționale care reprezintă o problemă în Europeană. Apoi, în ceea ce privește chestiunea ciclică, vom putea vedea că uh, au existat resurse limitate care au fost plătite înapoi în perioada de programare, însă resursele plătite înapoi după perioada de programare încă mai trebuie folosite pentru același tipuri de investiții. Deci, până la urmă, vorbim despre o valoare adăugată pe termen mai lung. Apoi, recuperarea. E bine, instrumentele financiare nu sunt diferite de orice alte operațiuni. Și ca să nu mă întind, Curtea de uh, Conturi uh, integrează aceste instrumente financiare ca orice alte operațiuni în cadrul fondurilor de coeziune și structurale. Dacă sunt uh, probleme identificate cu cele șase instrumente financiare, se fac corecții financiare, așa cum se întâmplă cu orice alte operațiuni. Auditurile comisiei funcționează exact în aceeași manieră. Deci, aceste instrumente financiare sunt uh, tratate la fel ca orice altă măsură. Haideți să trecem acum uh, la întrebarea adresată de doamna președinte de ce nu am făcut ceva mai devreme. Uh, e bine, n-aș vrea să spun că nu am învățat lecții, pentru că le-am învățat și ceea ce s-a făcut în această perioadă și a făcut multe lucruri, a presupus modificarea uh, regulamentului Consiliului pentru politica de coeziune și, de asemenea, uh, modificarea uh, regulamentelor Comisiei prin introducerea de noi dispoziții pentru a îmbunătăți uh, cadrul, asta cu mult înainte să ajungem la uh, finele perioadei. Însă a fost un fel de muncă de bricolaj, pentru că uh, totul a fost făcut pe parcurs și niciodată lucrurile acestea nu sunt la fel de bune ca și uh, cele făcute uh, corect din start. Însă am fost foarte detaliați în modul în care am uh, gândit acest uh, cadru, am uh, subliniat clar principiile, am oferit mai multă flexibilitate. Abordarea inițială în 2013 a fost aceea de a face un pas în spate și de a redresa principiile. Iar lecția învățată a fost că pentru instrumentele financiare asta nu funcționează pentru că lăsăm prea multă incertitudini cu privire la detalii. Pentru 2014-2020 vom avea niște cadre mult mai detaliate pentru Uh, toate rezultatele pe care le pot aduce instrumentele financiare. Ori asta poate duce uh, la anumite plângeri. Cu siguranță ați auzit această solicitare pentru simplificare. Uneori simplificarea înseamnă, de fapt, mai multă flexibilitate. Însă credem că instrumentele financiare uh, presupun că e nevoie de mai multe detalii în regulament pentru a putea obține claritate și certitudine, care sunt precondiții pentru a atrage investiții private. Deci uh, lucrurile nu stau chiar așa de prost pentru 2013. Chiar am rezolvat problemele atât ce au apărut și am ajuns să avem un cadru clar uh, în uh, care au putut să funcționeze statele membre. 10 miliarde de, 10 miliarde de euro, mă scuzați, au fost cheltuiți prin instrumente financiare din politica de coeziune. Însă toate aceste principii la care am ajuns vor fi integrate în cadrul pentru 2014-2020. Asta nu înseamnă că nu vom mai avea și alte învățăminte de tras de aici dar uh, trebuie să înțelegem că ni se oferă practic un uh, cadru solid pentru ca instrumente financiare să dea rezultate. De asemenea, sistemul de raportare care vă permite dumneavoastră, domnul președinte, și aceste comisii să vă exercitați uh, um, datoriile așa cum trebuie, s-a regăsit în raportul pe care l-ați primit ieri. Doamna Ivanova are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că domnul Vali s-a referit la un aspect care vizează sectorul privat și abilitatea sa de a gestiona mai eficient fondurile. Și într-o oarecare măsură, dumneavoastră mă întrebați dacă se justifică această comparație între instrumentele private și cele europene. Ele există cu obiective diferite. Instrumentele financiare europene există pentru a aborda anumite neajunsuri de pe piață. Situație în care împrumuturile ar putea fi mai dificile uh, și atunci uh, s-ar putea propune dobânzi mai scăzute și așa mai departe, alte beneficii din acest punct de vedere nu putem face această comparație. Am avut o dezbatere asemănătoare și pe microfinanțe. Ce este mai bun? Un grant, un instrument financiar, un instrument financiar din sectorul privat? Toate aceste instrumente există, fiecare cu obiectivul său specific și fiecare dintre ele poate să se adreseze unei piețe specifice care are nevoie de anumit instrument financiar. Asta pot să vă răspund eu la întrebare, pentru că, într-adevăr, nu prea putem compara privat versus european, uh, instrumentele financiare de aceste două naturi. Bineînțeles, ele sunt diferite, dar țintesc nevoi diferite de pe piață. Și o în, altă întrebare a fost adresată curții. Doamnă președinte, nu pot să răspund. Doamna Macovei ne-a întrebat uh, dacă se va face un raport, privind, un raport special privind uh, conflictele de interes pentru agenție și dacă includem acest lucru, programul lucru pentru 2017, eu tot ce spun este că sarcinile noastre prioritare pentru 2017, care vizează evaluarea performanței instituțiilor, agențiilor și organismelor europene, includ următoarele teme. Analiză panoramică a com obligației Comisiei de a pune în aplicare legislația, OLAF, guvernanța OLAF, reforma regulamentului personalului um, european și așa mai departe. Și voi, îi voi transmite colegilor, le voi transmite colegilor mei întrebarea doamnei Macovei. Mulțumesc Comisiei pentru cooperare și pentru explicațiile foarte drăguțe pe care ni le-a furnizat. Pentru noi, ca ofițeri la Curtea de Conturi, rămâne de văzut dacă toate aceste explicații vor fi și puse în aplicare în următoarea perioadă de programare. Așteptăm să vedem. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank zum Abschluss, Mulțumim și domnul Vali are cuvântul. Ringrazio anch'io la Corte dei Conti, la Comisie. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc Curții de Conturi și Comisiei pentru faptul că au participat la această dezbatere cu noi. Pentru noi, ca membri la Comisia Cont, este extrem de important. Urmează câteva proiecte pe instrumentele financiare și de aceea este important ca toate informațiile de astăzi să alimenteze munca noastră în acele domenii. Sper că vom avea și alte oportunități să discutăm într-un cadru mai tehnic și mai detaliat. Sperăm că vor uh, apărea mai multe date în următoarele luni, în așa fel încât să lucrăm mai bine și să ne asigurăm că cetățenii Europei pot să evalueze dacă instrumentele financiare au o valoare și pot să asigure mijloace financiare noi. Mulțumesc tuturor pentru contribuție. Vă mulțumim mult pentru această dezbatere. Ne reîntâlnim cu acest subiect, mă tem, pentru că ne va ține ocupați. Mulțumim! Chiar dacă stăm la aceste temperaturi de îngheț, trebuie să vă spun, e foarte neplăcut să lucrăm în această sală. În afară de conținut avem și o problemă cu temperatura și așa că vreau că eu aș spera că se rezolvă problema. Nu mă încurajează cu nimic în întreaga instituție este atât de frig. Nu putem lucra așa dacă ne îmbolnăvim cu toții. Și vom uh, continua cu audierea Comisarului pe Agricultură după ora 15. Mulțumesc!